Good afternoon, colleagues, guests, audience. Welcome to the to Bună ziua tuturor, bine ați venit la reuniunea Comisiei Tax 3. Audierea de astăzi aș dori să încep prin următoarele precizări. Mâine se împlinește un an de la asasinarea lui Daphne Garoana Galicia, o jurnalistă foarte curajoasă pe care membrii Comisiei PANA au avut ocazia să o cunoască personal și aș dori să ținem un uh, minut de, re, de reculegere în cinstea dumneai și în cinstea tuturor jurnaliștilor de anchetă care au fost asasinați. Ultima uh, doamna Marinova din Bulgaria. Deci vă rog un minut de reculegere. Well, as you know, today's meeting will consist of a hearing on golden visas and other după cum știți, audierea de astăzi discută vizele de aur și alte sisteme naționale care furnizează privilegii fiscale. Am dorit să aflăm mai multe legate de ris- riscurile legate privind spălarea de bani, eludarea uh, fiscală și evaziunea fiscală în legătură cu toate aceste pro, uh, programe, după care o să discutăm despre uh, zonele economice speciale, în mod special pentru um, vom discuta și așa numitele porturi libere. O să avem două părți în audierea de astăzi, prima dedicată vizelor de aur, cealaltă porturilor libere. La prima parte am invitat uh, reprezentanți din partea OCDE și din partea ONG-ului Global Witness. Prezenți de asemenea sunt și uh, reprezentanți din partea Comisiei Europene de la DG Just, care sunt convins că vor putea să răspundă întrebărilor care le vor fi adresate. L-am invitat și pe directorul uh, serviciului uh, de vize din Portugalia, care se ocupă de programul uh, portughez de viză de aur. Din păcate, nu a dat curs invitației noastre. Drept urmare, nu vom putea avea ocazia să ascultăm părerea guvernului din Portugalia pentru a asculta argumente în favoarea acestei uh, scheme și pentru asta la dispoziția întrebărilor membrilor comisiei noastre. Cred că toată, um, toți membrii au primit răspunsul scris din partea invitațiilor uh, noștri de astăzi uh, și ca întotdeauna aceste răspunsuri sunt și ele disponibile pe pagina de internet a comisiei noastre după această reuniune. Deci, haideți să începem uh, prima parte a audierii, riscurile în domeniul spălării de bani uh, legate de această practică acordării de vize de ori. Și aș dori să vi-l prezint pe primul uh, invitat, domnul Filip Kers, șeful Unității de Cooperare Internațională de la OCDE. Bine ați venit și doamna Rachel Owens, șef al ONG-ului Global Witnesses pentru Uniunea Europeană. Aș dori să-i spun bun venit și doamnei Despina Vasiliadu, director adjunct al uh, Uniunii, a Unității de, uh, pentru infracțiuni uh, uh, financiare de la DigiJustice și îi spun bun venit și doamnei Monica Mosshammer, de la DigiJustice. Știți că OCDE a organizat o consultație privind uh, prevenirea abuzării reședinței prin scheme de investiții uh, pentru a eluda standardele comune de uh, raportare și din partea domnului Kers așteptăm să auzim și care au fost rezultatele acestei consultări, chiar dacă aceste rezultate în acest moment au un caracter doar provizoriu și poate nu au fost formulate toate recomandările. Global Witness, pe de altă parte, a redactat un studiu privind riscurile legate de programele de acordare acestor vize de aur și o să ascultăm cu mare interes rezultatele acestui uh, studiu. Vom respecta ca de obicei următoarea metodă. Fiecare orator va avea la dispoziție maxim 10 minute pentru remarcile introductive, pentru prezentarea introductivă, după care o să avem o discuție cu membrii comisiei. Drept urmare, îi dau cuvântul domnului Filip Cas pentru discursul său introductiv de maxim 10 minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, invitat pentru a vă prezenta activitatea OCD în acest uh, domeniu. Aș dori să vă spun că aceste scheme, reședință sau cetățenie în urma unor investiții, uh, fac parte din o abordare cuprinzătoare la OCD. De fapt, am dat peste aceste scheme într-un mod întâmplător în contextul activității din ultimii ani legate de uh, schimbul uh, de informații automat privind uh, conturile și situațiile financiare. Știți că în urma unui mandat conferit de G20 în anul 2014, OCDE a adoptat un standard care permite schimbul automat de informații financiare și țările colectează informații din partea instituțiilor financiare privind uh, non-rezidenții care au asemenea conturi financiare în țările respective. Este un program extrem de avansat. Am avut 102 jurisdicții care s-au angajat uh, să aibă un asemenea schimb de informații. În septembrie 2017 prima jumătate a acestor jurisdicții, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene, au început primele schimburi de informații în temeiul acestor standarde și celelalte sau care se angajaseră să introducă acest standard în anul 2018 au demarat acest schimb de informații în temeiul standardului respectiv în urmă cu o lună. Deci, în general, este un program de succes și în același timp, ținând seama de ceea ce aș putea denumi serviciile post-vânzări de la OCDE. Examinăm în continuare domeniile unde există riscuri potențiale. Avem o strategie dedicată lacunelor prin care încercăm să colectăm uh, informații despre cum asemenea standarde comune de raportare ar putea fi eludate. Avem și o facilitate de um, divulgare unde părțile interesate pot uh, divulga modalitățile de eludare a acestor standarde comune de raportare și în contextul uh, acestei activități am descoperit uh, aceste scheme vize de aur, reședință și cetățenie obținute în urma unor investiții. Am lucrat împreună cu diferite jurisdicții să identificăm în ce măsură aceste sisteme pot fi folosite pentru a eluda schimbul de informații automat uh, respectiv. La nivel tehnic, am convenit o serie de criterii în temeiul cărora aceste scheme de, reș- de reședință obținute în urma unor investiții pot fi considerate a fi a reprezenta un mare risc uh, de eludare a standardelor comune de raportare și există două criterii uh, importante pe care le verificăm. Pe de o parte, una din, carac- sau una din caracteristicile pe care trebuie să le aibă aceste scheme este să ceară doar uh, o, cer- o prezență fizică minimă pentru a obține drepturi de cetățenie sau de reședință și un alt criteriu ar fi că ca persoana care cere reședință sau cetățenie să se bucure de o redusă taxare sau de taxare zero pentru investiția făcută. Pentru că, indiferent de faptul că nu există un grad mare de taxare în jurisdicția respectivă sau pentru că, chiar dacă există un regim standard de taxare, există un uh, sistem fiscal care permite ca investițiile mm, ca investițiile străine să se bucure de un regim fiscal specific pentru sau în, în beneficiul uh, candidaților care au succes uh, de pe urma acestor scheme de conferire a reședinței în urma unor investiții. Acestea sunt uh, cele două criterii importante. Apoi am încercat să vedem dacă există și măsuri cu caracter de atenuare și am identificat două asemenea măsuri. De exemplu, când țara respectivă organizează în mod spontan un schimb de informații cu țara de unde și are candidatul uh, origina, uh, reședința originală și apoi dacă documentația care poate fi obținută de persoana care obține permisul de reședință este în așa măsură încât uh, să rezulte clar că reședința a fost obținută în urma unui, un, unui asemenea program dedicat investițiilor. La nivelul secretariatului am efectuat o analizare a aproximativ 100 de asemenea scheme, nu acoperim între, întreaga planetă, am început activitatea cu cele 102 jurisdicții care s-au angajat să respecte standardele uh, de schimb automat de informații și dintre cele 102 jurisdicții am, am identificat aproximativ 100 asemenea scheme, scheme 20 dintre ele reprezentând un mare risc de a fi abuzate pentru a eluda standardele comune de raportare. Mergând înainte, Intenția noastră este să publicăm aceste scheme care aduc un risc mare, nu pentru a stigmatiza într-un fel sau altul țară, țările respective, ci ca un instrument pentru instituțiile financiare de respectare a standardelor comune de raportare, astfel încât aceste instituții financiare să identifice situațiile în care există un risc uh, în, ridicat pentru a-și putea respecta principiul atenției uh, cuvenite sau pentru a înțelege care sunt uh, cerințele pe care, uh, de care trebuie să țină seama în contextul acestor noi scheme de reședință obținută în, pot, în schimbul unei investiții pentru a înțelege care este situația persoanelor respective, pentru că standardele respective au ca intenție ca toate jurisdicțiile, toate uh, Um, situațiile financiare să fie comuni- comunicate și orice schimburi să fie, să fie posibilă între toate țările de reședință a unei persoane impozabile. Am identificat și care sunt jurisdicțiile care s-au angajat să înceapă un schimb spontan de informații cu țara de reședință a uh, candidatului respectiv este o evoluție pozitivă pentru că reduce riscul abuzării um, acestor scheme pentru a eluda standardele comune de raportare. Pe scurt, aceasta este situația în care ne aflăm acum. Intenționăm să publicăm cât mai repede posibil rezultatele acestei activități, o activitate pe care o vom continua analizând uh, celelalte țări dincolo de cele 102, 102 jurisdicții pe care le-am examinat. Și pe scurt, aceasta este activitatea noastră de până acum. Vă mulțumesc. Doamna Owens, vă dau dumneavoastră cuvântul. Thank you, um, Chair. Mulțumesc, și mulțumesc comisiei, subcomisiei noastre că m-ați mai invitat să vorbesc astăzi, mai ales uh, despre fenomenul corupției asociate cu acest uh, regim al vizelor de aur. Nu mă voi referi la evaziunea fiscală astăzi, uh, dar eu sunt uh, reprezentant al Bruxelles al unui ONG internațional uh, care de peste 25 de ani face campanie împotriva corupției la început am dezvăluit faptul cum profiturile, profiturile din resurse naturale din țări cum ar fi Cambodgia și Angola ajunge în buzunarele unor uh, persoane uh, fizice. Dar am văzut un întreg model apoi al uh, corupției, un întreg ciclu de viață al corupției. Putem să-l împărțim pe trei părți. Întâi fură, după ce acumulează, după ce cheltuiesc întâi trebuie să afle corupții ce doresc să fure, de exemplu, pământuri, uh, uh, petrol, uh, aur sau bani gheață, apoi trebuie să acumuleze banii în bănci din jurisdicția offshore și apoi trebuie să-l cheltuiască. Și pot Uh, recurge la fenomene cum ar fi cumpărarea alegerilor, manipularea alegerilor pentru a se menține la putere, apoi uh, se își îndreaptă atenția spre bunuri de lux, apoi uh, au și un plan B dacă lucrurile nu funcționează. Aici intervin acele vize de aur și sunt foarte atrăgătoare pentru acești corupători. Deci cumpără permise de ședere în alte țări. E ceva scump, dar e o investiție pentru că aceste persoane și familiile lor au securitatea de a nu fi deranjați. Apoi au nevoie de pașapoarte ca să nu fie detectați de uh, organele polițienești, uh, își pot deschide uh, conturi în bancă, pot înființa firme. Deci, din păcate, uh, N-am fost surprins când anul trecut uh, Zero The Guardian cu consorțiul jurnaliștilor a uh, dezvăluit uh, aceste scheme de acordare a vizelor de aur în întreaga Europa printr-o anchetă care a arătat că oameni din mediul de afaceri implicați în scandaluri, de exemplu, în Brazilia, apoi rude ale unor politicieni din Angola acuzați de corupție, apoi miliardari oligarhi din Rusia și Ucraina, Uh, acuzați de corupție au achiziționat astfel de uh, vize în Cipru, în Portugalia și uh, Transparency International și alte asociații au lăsat un raport prin care se vedește că acest fenomen este foarte dăunător și infractorii își pot continua activitățile nestingheriți în Uniunea Europeană. Sunt uh, uh, miriade de uh, mecanisme de corupție și fenomene de corupție, deci nu uh, se dă dovadă de diligența necesară și atunci ușile Europei sunt deschise către corupție. De exemplu, am găsit că în toate cadrele Cipru și Portugalia se pare că nu fac o evaluare a sursei de venitul ale unui solicitant de, a unui solicitant de viză și de unde îi provine averea și fac doar un proces de diligență datorată, dar uh, se decide dacă un uh, solicitant e eligibil uh, în totală libertate. Chiar dacă un solicitant are cazier judiciar, dacă este obiectul unei anchete, tot îi se poate acorda o viză. Și acești corupți ajung în Europa și sigur că aici uh, este o lipsă de transparență care permite accesul uh, corupției în statele membre. Asta pentru că uh, autoritățile procedează după bunul plac. Recomandările noastre de a combate acest fenomen sunt, în primul rând, noi considerăm că trebuie întățit controlul, toți solicitanții trebuie să fie verificați cu atenție la sânge și trebuie să ne asigurăm că nu există niciun conflict de interese astfel încât caracterul legitim al unei investiții a unui solicitant de viză trebuie verificat, uh, trebuie verificate motivele de asemenea. În al doilea rând, cetățenii europeni trebuie să aibă încredere că aceste programe se fac uh, cu un nivel înalt de integritate, guvernele trebuie să uh, își protejeze cetățenii. Aici transparența și responsabilitatea sunt elemente de mare importanță. Apoi guvernele care uh, Uh, aleg aceste, să, aleg să aplice aceste programe, să inițieze un dialog deschis cu publicul european și cetățenii europeni în legătură cu ce riscuri dorim să ne asumăm noi, Uniunea Europeană și statele membre și ce credem că este acceptabil și nu. Uh, statele membre deci trebuie să uh, expună clar motivele pentru aceste programe și să desfășoare o dezbatere publică clară în legătură cu așa numitele beneficii ale acestor programe. Deci noi considerăm că e absolut important pentru siguranța statelor membre și integritatea Uniunii Europene ca țările care oferă programe de vize de aur să nu uh, se ghideze doar după profit și să verifice foarte bine fiecare solicitant și să ia în considerare riscurile sunt uh, riscuri îngrijorătoare în Uniunea Europeană după toate acele reguli în legătură cu uh, libertatea de circulație, astfel încât o decizie luată într-un stat membru afectează toate celelalte state membre din Uniune. Uniunea Europeană este un punct foarte important pentru aceste programe, deși aceste programe sunt la nivel de stat membru. Primești un pașaport, dar poți primi 27 de pașapoarte. Asta înseamnă că statele membre care oferă aceste programe Uh, pur și simplu nu respectă regulile Uniunii Europeană și uh, dacă ele acordă intrarea în Europa unui infractor, atunci toate celelalte state membre trebuie să plătească prețul. Apoi e o problemă și de lipsă de armonizare a standardelor și practicilor la nivel UE. Uh, Iată, e un alt nivel de risc, pentru că statele membre sunt încurajate să tot scadă standardele fără a da dovadă de diligența necesară, de integritate și trebuie să-și facă programe tot mai atrăgătoare față de acești, aceste persoane corupte. Deci, Uh, Viza de aur e atrăgătoare mai ales pentru că oferă acces nelimitat în Uniunea Europeană și acest efect transfrontalier al naturalizării uh, și acordării cetățeniei unei persoane uh, înseamnă că persoana aceasta are acces în toată Uniunea Europeană, deci trebuie o acțiune la nivel european. E foarte bine că uh, doamna comisar pentru justiție Iorova în 1 august a spus că Uniunea Europeană nu trebuie să devină un paradis pentru uh, infractori, corupție și bani murdari și statele membre trebuie să facă mai multe ca să se asigure că nu acordă cetățenie unor infractori. Deci noi avem nevoie de acțiuni concrete la nivel european. Uh, noi trebuie să îndemnăm Uniunea Europeană să facă un, să întrebim un număr de măsuri. În primul rând, orientările Uniunii Europene trebuie aduse la zi, trebuie standarde în legătură cu uh, cuvenită și apoi trebuie transparență în aceste programe și să se asigure autoritățile că toți cetățenii europeni cunosc riscurile și așa numitele beneficii ale acestor programe, să se înființeze un mecanism care să evalueze în mod constant aceste riscuri cu măsuri de atenuare, de exemplu, o evaluare de risc supranațională pe care o face odată la 2 ani în Euro- ă, Comisia Europeană, apoi, în al treilea rând, ă, cerințe împotriva spălării de bani la nivel european, toți cei implicați în aceste programe, inclusiv agenții uh, licen licențiați sau autorizați, trebuie să respecte uh, regulile, apoi trebuie partajate informațiile în legătură cu uh, solicitările respinse și apoi proceduri de încălcare, infringement împotriva statelor membre care se consideră că nu respectă principiul cooperării și uh, afectează principiile și valorile europene. Acum vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Thank you very much. Well, now we open the... Mulțumesc, spune președintele, și acum începe discuția. Au cuvântul uh, membrii Parlamentului European. Uh, pe grupăm câte 5 minute, câte un minut pentru fiecare întrebare, 4 minute pentru fiecare răspuns. După cum spuneam, Se pot adresa întrebări și reprezentantului Comisiei Europene. Avem aici patru invitați, dar aș ruga membrii Parlamentului European să-și limiteze numărul de întrebări și și numărul uh, respondenților, pentru că, da, nu avem deci la dispoziție decât câte patru minute. Deci începem cu, cu raportorii. Uh, Lider mai din partea PP, vă rog. Uh. Mulțumesc, Peter, și mulțumesc invitațiilor. Poate că nu mă voi uh, referi la chestiuni specifice, dar sper că voi obține totuși răspunsuri. Mai mult de jumătate din statele membre au astfel de programe de vize de aur, am aflat. Am aflat de la Transparency International că unele state uh, nu prea verifică componenta de bani murdari, dar în primul rând e vorba de valori, de ceva abstract. Deci ce poți și ce nu poți cumpăra cu bani? Europa se bazează pe anumite valori care nu sunt de vânzare în mod normal. Deci mă întreb, oare banii contează în domeniul valorilor? Poate cineva vrea să vină în Europa, nu știu, să facă afaceri aici și aduce valoare adăugată. Eh, cineva care nu e neapărat bogat, dar eh, eh, un bogătaș vine, plătește, își cumpără viza și creează doar probleme în economie. Da, o întrebare mai clară ar fi, în ce măsură se examinează partea economică? Poate că în secolul 21 ne trăi, noi trăim într-o economie care dispune de mult capital, deci avem un, un, un în sistemul nostru, dar banii sunt peste tot. Dar, uh, deci nu, problema nu sunt investițiile în general, ci investițiile cu mare valoare adăugată, deci investiții care generează creștere economică, locuri de muncă, care uh, aduc prosperitate pentru societățile noastre. Și, din nou, lipsește uh, total această componentă în programele de acordare de vize de aur. Dacă cineva cumpără proprietăți de lux, poate se creează o valoare adăugată pentru dezvoltatorul imobiliar, dar uh, Uh, altfel se creează doar costuri pentru economie și nu este valoare adăugată în general, doar crește prețul, crește prețul uh, proprietăților uh, imobiliare și atunci care sunt implicațiile pozitive pentru economie? Deci e logic ca cineva care vine cu bani și spune dați-mi permis de ședere că voi investi aici, oare e, oare e de ajuns așa ceva în secolul 21? Mulțumesc! Thank you. It will... Mulțumesc. Cine dorește să răspundă? Doamna Ons, mulțumesc pentru întrebare. Ați, uh, spus, ați avut o remarcă excelentă. Uh, din punctul nostru de vedere, Parlamentul uh, poate să spună că astfel de scheme nici nu trebuie să existe. Din perspectiva noastră, ne interesează corecția, corupția pentru că este o mare problemă pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre care uh, permit uh, acestor indivizi să intre în țările lor. Cred că puteți să aduceți uh, multe argumente uh, de toate părțile. Este o industrie globală, este o industrie de uh, multe miliarde și cred că aspectul cheie este că nu știm ce sume intră. Nu există transparență atunci când e vorba de astfel de schemă. Și când cineva când banii intră într-un stat uh, membru, nu se știe unde merg acești bani, pentru ce sunt uh, folosiți. De fapt, uh, după criza financiară am căutat fluxurile de venituri și Elliot uh, a, a spus acest lucru. Practic, uh, închizi ochii la uh, ceea ce aduc acești indivizi cu ei, riscurile pe care le presupun pentru Uniunea Europeană. Cred că comisia dumneavoastră analizează așa numitele uh, beneficii economice ale acestor scheme sau există astfel de beneficii pentru că în momentul de față există atât de multă uh, opacitate, nu există transparență. Am uh, a trebuit uh, să elaborăm acest raport patru luni de zile, pentru că a fost foarte greu să culegem date. Mulțumesc. Dorește cineva să mai adauge ceva? Aș putea să adaug că la nivelul OCDE-ului. Nu am nu am văzut care sunt riscurile spălării uh, banului. Mai mult ne-a preocupat partea morală a acestui fenomen. Din câte știu, nu am analizat rațiunea pentru care țările fac uh, acest lucru. Uh, de ce realizează astfel de pro, uh, programe, ce se obține pe termen lung, ce intenționează să realizeze. Nu exclud că acest lucru se va întâmpla cândva în timp, dar nu e de competența mea să spun acest lucru. Mulțumesc. OCD-ul, în mod clar, uh, are experiența țărilor care fac multe lucruri raționale. Bun. Domnul Cofor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, mulțumesc panelului nostru de astăzi. Permiteți-mi să uh, repet niște cifre din Transparency International și Global Witness. În ultimii 10 ani, 100 de mii uh, de uh, permise de reședință și 6.000 de vize de aur au fost date în Uniunea Europeană. Este uluitor. Acest lucru presupune un acces de plin uh, în întreaga Uniune Europeană, nu numai într-un singur stat membru. Apoi, 25 de miliarde uh, investiții străine directe și două state membre au publicat uh, date în legătură cu noi rezidenți. Ce, pentru restul nu avem astfel de date. Deci câteva întrebări simple în ceea ce privește uh, vizele de aur, aceste programe, sunt convins, se bazează pe investiții reale și contribuții la uh, economia statelor membre. Credeți acest lucru? Uh, OCD-ul ați analizat acest lucru? Aveți exemple în acest sens? Uh, dacă cei care primesc astfel de vize alocă resurse, care sunt rațiunile economice pentru care se acordă astfel de vize de aur. În al doilea rând, dacă puteți să numiți măcar o schemă pe care dumneavoastră, în capacitatea noastră profesională, vă uh, sunteți încredințat că nu a fost uh, abuzată pentru a spăla uh, bani. Și în al treilea rând, Cunoașteți exemple în care un solicitant uh, căruia i s-a refuzat o astfel de viză de aur într-o țară, a primit-o în într-un alt stat membru ulterior. Mulțumesc. Cine dorește să înceapă? OCD-ul, reprezentantul OCD-ului. Am uh, analizat această problemă dintr-un unghi foarte îngust. Există o mare varietate de astfel de uh, scheme, uh, de la scheme care presupun plata unei taxe și nu există elementul unei investiții reale într-o țară, mergând până la scheme care Uh, presupun uh, activități uh, antreprenoriale în, într-unele țări. Schemele pe care le-am avut în vedere sunt cele care presupun investiții pasive, dar din nou asta numai pentru că am privit lucrurile din perspectiva abuzului în vederea eludării standardelor comune de raportare, dar dacă privim lucrurile din această perspectivă numai, atunci cred că astfel de scheme sunt unele scheme care nu uh, presupun uh, riscuri. Dacă uh, vrei să folosești schema rezidentului prin investiție pentru a fi rezident în Belgia, în Belgia sunt taxe și impozite mari, nu există impozite pentru venituri pasive, deci dacă vrei să fii Uh, rezident al unei țări care are un sistem uh, fiscal obișnuit, atunci uh, asta nu răspunde scopului de a uh, eluda uh, CRS-ul, standardul comun de raportare. Dar asta este numai un aspect uh, al uh, eludării uh, standardului comun de raportare. Doamna Owen. O să răspund în primul rând la a doua întrebare. Organizația mea uh, Scopul organizației mele este să uh, facem campanie pentru uh, abordarea problemelor legate de corupție. Cred că ați ridicat în discuție un punct excelent, dacă e vorba într-adevăr de investiții. Uh, Uh, sunt uh, convins uh, că se va vorbi despre situația în Portugalia. Doamna Gomes va face acest lucru, unde intră foarte mulți bani care tulbură piața și uh, putem să există și niște uh, beneficii probabil, dar nu există transparență în legătură cu banii care intră în țara respectivă și în ce scop sunt folosiți. Deci este foarte greu uh, să spunem acest lucru. În al doilea rând, este o industrie total nereglementată în Uniunea Europeană în momentul de față și uh, dat fiindcă celelalte sectoare uh, din Uniunea Europeană sunt reglementate și că vorbim despre o industrie uh, de multe uh, miliarde, cred că acest lucru este îngrijorător. Apoi, cazul maghiar ca un exemplu, pe baza consimțământului adevărat în legătură cu integritatea schemei. Am avut o situație în Ungaria unde uh, uh, statul pierdea de pe urma un astfel de scheme, pentru că uh, rata dobânzilor pentru obligațiile de stat pe care acești solicitanți trebuiau să le cumpere pentru a primi un permis de reședință era mai scăzut decât rata dobânzii. Deci statul practic pierdea bani prin aceste scheme și de fapt asta aruncă în aer argumentul acesta că aceștia vin cu bani ani. Ca să nu mai vorbim uh, despre ceea ce se spune în legătură cu integritatea uh, acestor scheme. Apoi, uh, în Bulgaria, o bancă de investiții bulgară de prim rang dădea, se presupune, împrumuturi acestor solicitanți. Banii erau aduși în țară sau, de fapt, banii erau dați unor indivizi care apoi îi aduceau din nou în țară. Deci uh, asta arată uh, că uh, o proprietate are un preț stabilit, după care intră în joc aceste scheme și aruncă în aer prețurile. Um, o să rog acum reprezentantul PPE-ului, dacă dorește să intervină nimeni, apoi S și D, Ana Gomes. Da, atunci când uh, Panama Papers, uh, Comisia de Anchetă a mers în țara mea, am pus uh, multe întrebări și am aflat într-adevăr că că foarte puține analize de tip due diligence au, făcut, au fost făcute. În momentul de față, în Portugalia, uh, din 2017 uh, mai bine de 6.000 de astfel de uh, vize au fost date, plus 11.000 de persoane care au uh, reușit să intre pentru reunificarea familiei. Uh, și uh, măcar uh, nu s-au făcut analize de tip due, due diligence în legătură cu astfel de persoane. Uh, în cazul uh, Portugalia, majoritatea provine din uh, China. Uh, nu poți să vii cu mai mult de 50.000 de dolari pe an pentru ca să-ți cumperi un apartament. Acum un apartament este de ordinul 350.000, apoi Sunt uh, țări uh, care, practic, uh, sunt o linie de import al infracțiunilor. Nu e de mirare că OCDE-ul se interesează de astfel de fenomene, pentru că acest lucru dăunează concurenței. Am putea să privim lucrurile și din prin prisma ajutorului de stat și Apoi, riscuri uh, la adresa securității. În unele țări, cum ar fi Malta și Cipru, cetățenia Schengen Sigur, un uh, director al Interpolului mi-a spus uh, recent, asta înseamnă că cei care au cetățenie Europeană nu trebuie să fie extradați dacă se dovedește că sunt infractori. Întrebarea mea se adresează doamnei Owens. Ce considerați, ce credeți despre companiile care au fost într-un contract cu statul uh, membru pentru a organiza astfel de uh, scheme de uh, investiții sau de uh, vize uh, de aur? pentru că astfel de întreprinderi joacă un rol uh, cât se poate de dăunător. Am uh, comemorat un an uh, de la Marta Dafnei Caruana Galicia. Tot ceea ce spusese, de fapt, a fost adevărul despre astfel de grupuri infracționale Apoi uh, s-a lucrat cu țări cum ar fi Montenegro, cei patru, uh, cele patru mari firme sunt, uh, joacă un rol important. Sigur, sunt multe lucruri ignorate Uh, și în felul acesta multe state membre au putut să dezvolte astfel de uh, scheme. Doamna Ons, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Cred că este legat de ceea ce am spus mai uh, devreme. Este o industrie foarte lucrativă, care nu este reglementată și una dintre recomandările pe care le-am făcut este că astfel de industrie uh, să cadă sub incidența regulilor uh, combaterii spălării de bani, pentru că, de fapt, prelucrează și implică sume uriașe de bani care intră în Uniunea Europeană și sunt complet nereglementate. Doamna Gomez a spus un lucru extraordinar. Au fost uh, o serie de regi ai uh, pașapoartelor, au, dat, uh, au fost date astfel de uh, pașapoarte și vize care au devenit un, devenit un obiect de lux în Uniunea Europeană. Unii sunt îngroziți de faptul că Uniunea Europeană uh, vinde astfel de pașapoarte rapid, uh, fără prea multe verificări. Sigur, industria joacă un rol important în acest sens, de aceea uh, spunem mereu că ea trebuie să fie mai, mai bine reglementată. Cum a spus doamna Gomes, menționând Malta, Uh, au fost uh, făcute analize uh, de tip due diligence, să se vadă ce tip de solicitanți intră, deci trebuie făcute în primul rând astfel de verificări. Apoi o altă problemă este legată de comisie pentru că dacă o companie uh, practic uh, uh, îți dă bani fiindcă mulți solicitanți sunt acceptați, atunci este mult mai ușor pentru astfel de companii să sporească numărul de solicitări și să închidă ochii la potențiale fapte de corupție legate de astfel de scheme. Așa cum a spus doamna Gomes, Gomes este o industrie uriașă și dacă uh, ajunge în uh, Cipru, așa cum am dus eu în mai anul acesta, o să Uh, vezi uh, o publicitate uh, uriașă la adresa acestor scheme, chiar și în aeroport. Nu prea sunt informații în legătură cu ceea ce oferă astfel de întreprinderi. Cât despre Uniunile, instituțiile Uniunii Europene, ele trebuie să analizeze mai aprofundat ce fac astfel de întreprinderi și care sunt riscurile pe care le presupun pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Briefly, please. Domnule Kers, dacă doriți și dumneavoastră să reacționați. Da, ați menționat cei doi uh, actori uh, majori în acest domeniu, dar există și actori minori cu care am purtat anumite discuții și am înțeles că și în acest uh, sector există un grad de simpatie vis-a-vis -vis de necesitatea um, unei intervenții în sensul reglementării, nu știu din ce motive, pentru a înăbuși o parte a concurenței, de exemplu, dar este evident că o intervenție de reglementare aduce um, anumite beneficii dacă nu ești preocupat prea mult de legitimarea conceptului unor asemenea scheme de vize de uh, aur reglementarea activității acestor entități intermediare ar aduce cu sine o îmbunătățire a respectării principiului due diligence, mai ales când vine vorba de, de taxare, pentru că menționând schimbul uh, automat de, de informații spontan și acesta trebuie să se bazeze pe proceduri uh, solide de due diligence, astfel încât agenția care examinează uh, solicitarea respectivă să poată identifica cu toată precizia adevărata țară de reședință uh, a, a solicitantului. Mulțumesc, doamna Mosamer, din partea comisiei. Da, vă mulțumesc. Doream să vă prezint puțin activitatea comisiei la cererea Parlamentului European. Lucrăm la redactarea unui raport care să examineze aceste scheme, atât cetățenia în schimbul unor investiții, cât și reședința în schimbul uh, unor investiții, pentru că aceste două scheme sunt puse în, același, în aceeași oală, vizele de aur, dar dorim să uh, facem această distinție între reședință sau cetățenie obținută. Am lucrat cu un o consultant uh, extern pentru a analiza situația juridică și încercăm să înțelegem mai bine și impactul acestor scheme din punct de vedere economic. Însă este destul de dificil să colectăm informația necesară. Încă lucrăm la acest raport, nu putem să vă prezentăm rezultate finale. Spunem doar că este dificil de pe acum să colectăm aceste informații. Nu putem să vă precizăm orientările generale precise care vor fi formulate după încheierea raportului pe care îl menționam, însă chestiunile amintite aici, verificarea din punctul de vedere a securității a solicitantului, amenințarea teroristă, corupția, spălarea de bani, evaziunea fiscală, sunt toate puncte menționate și ne bucură faptul că suntem aici și alături de OCDE putem să participăm la această dezbatere, pentru că toate aceste informații se vor regăsi în raportul nostru, pe care intenționăm să-l prezentăm înaintea sfârșitului acestui an. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Din partea ECR dorește cineva să ia cuvântul? Din partea ALDE? Wolf Klintz, vă rog. Vă mulțumesc! ca urmare a Brexitului, asistăm la o creștere a numărului de cetățeni britanici care încearcă să obțină o, cet- o cetățenie europeană și invers. Oameni europeni care trăiesc în Regatul Unit și încearcă să obțină cetățenia britanică. Aveți informații care um, să indice sporirea activităților de spălare de bani, sporirea numărului de conturi din uh, paradisuri uh, fiscale și transferul uh, sumelor din acestea în conturi bancare oficiale, să spun așa. Și a doua întrebare, atâta vreme cât există o administrație care respectă legea și care încearcă să pune în aplicare orice rezoluții sau directive din Uniunea Europeană, cred că facem progrese. Însă, există indicii că, cel puțin în anumite jurisdicții, există o colaborare între funcționari oficiali și infractori care dispuneți de informații în acest sens, să înțelegem care este situația și dacă uh, se combate această potențială corupție. Și ultima întrebare se referă la investițiile în uh, imobiliară. Eu trăiesc în Berlin, în Germania, și în acest oraș, în ultimii 4-5 ani, prețurile imobiliare au explodat și investițiile au, au venit din țări de unde n-ai crede că ar putea veni investitori bogați. Grecia, Portugalia, Italia și așa mai departe nu în, în proporție de 100%, dar uh, o proporție a acestor uh, investi- investiții cred că a avut obiectivul de a spola bani. Și cred că acest lucru ar putea fi evitat foarte simplu prin schimbul de informații um, între autoritățile fiscale, în sensul că autoritățile fiscale din uh, Berlin, care colectează taxa pentru, pentru achiziții imobiliare și informează autoritatea fiscală care se, este responsabilă pentru investitorul respectiv. Deci cineva din Atena care cumpără un uh, apartament de lux în, uh, în, în Berlin, ce se întâmplă cu el? Se notifică achiziția respectivă sau nu? Există un schimb de informații între autoritățile fiscale respective sau nu? Mulțumesc. Nu știu cine dorește să intre. Doamna Owens? Da, o să răspund întrebărilor la care pot să dau un răspuns. O să încep cu ultima întrebare privind uh, imobiliarea. Împreună cu alți uh, parteneri, Transparency International, de exemplu, organizația noastră a cerut un grad mai mare de transparență în sectorul imobiliar. Am văzut ce s-a întâmplat în Regatul Unit. Acolo există un angajament de a introduce noi legi care să fie utilă în divulgarea adevăraților uh, proprietari a unor uh, companii. Există pași importanți în ceea ce privește uh, legislația europeană. Din acest punct de vedere, am văzut că pe sectorul, în, în sectorul imobiliar anumite proprietăți au fost achiziționate de, de compania căror proprietarii adevărați erau necunoscuți și acesta am considerat că este un prim pas, îmbunătățire a transparenței și ar fi o chestiune bună și pe plan european. În ceea ce privește retragerea regatului în Europeană, Brexitul, nu am efectuat o analiză pentru că totul depinde de acordul încheiat în urma retragerii regatului din Uniunea Europeană. Și însă, multe ONG-uri din Regatul Unit și din uh, Europa au insistat asupra necesității ca Regatul Unit să respecte aceleași, uh, aceleași standarde, norme de reglementare privind uh, combaterea spălării de bani, schimbul automat de informații fiscale și așa mai departe, și după retragerea din uh, Uniunea Europeană. Și în ceea ce, în ceea ce privește cea de-a cincea directivă de combaterea spălării de bani, care tocmai a fost uh, adoptată, este extrem de important ca guvernul britanic să implementeze, să transpună normele acestei uh, directive, mai ales uh, Uh, vis-a-vis de diferitele fiducii care există în uh, Regatul Unit. În acest moment nu avem indicii conform uh, cărora guvernul britanic va transpune această directivă și cred că Uniunea Europeană trebuie să rămână atentă, vigilentă din acest punct de vedere pe viitor. Mulțumesc. Eva Jolie din partea verzilor. Aș dori să continui cele spuse de domnul Niedermayer. Oare cetățenia a devenit un bun pe care îl putem vinde sau este o valoare? Discu- discutăm reglementarea, poate ar fi mai util să interzicem vânzarea unei cetățenii. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Nu ar fi cel mai ușor lucru de făcut? pentru că dispunem de multe informații despre cum a fost uh, abuzate asemenea scheme, cum au fost folosite aceste scheme pentru a spăla bani, uh, de, pentru a invita infractorii în Europa. Și eu cred că am putea interzice asemenea scheme. Și apoi aș dori să aflu dacă aveți informații privind frauda intra-Uniunea Europeană. De exemplu, cetățeni francezi sau italieni care să fie achiziționat uh, cetățenia malteză, bulgară sau română sau cetățenia austriacă sau cea cipriotă pentru a se ascunde în spatele acestei uh, cetățenii pentru că sunt jurisdicții care nu participă la un schimb de informații cu alte țări. A fost publicat un uh, raport astăzi privind lacunele, uh, lacunele de informații mm, uh, în urma DAC 2 și 3 aveți informații din acest punct de vedere, pentru că din punct de vedere intelectual lucrurile par fi destul de ușor de făcut. Deschi un, ba- un cont bancar offshore cu cetățenia falsă pe care ai achiziționat-o și din raportul pe care îl avem aici am văzut că nu sunt, uh, nu există informații din Franța Aș dori să știu dacă dispuneți informații privind cât de importantă este, este această afacere în, în Franța, chiar și uh, informații neoficiale, informale. M-a bucurat să aud că Comisia Europeană se ocupă de reglementare, însă, după cum am spus, poate nu este nevoie de reglementare, ci pur și simplu de interdicție. Mulțumesc, domnul Kevs. Pornind de la a doua dumneavoastră întrebare, dacă dispunem de asemenea exemple, nu avem dovezi, însă așa cum am menționat, în contextul strategiei care examinează toate aceste lacune, avem contacte cu mai multe părți interesante, interesate cu diferite ONG-uri, cu, cu juriști activi la fața locului și am fost abordați de juriști care ne-au spus că aceste scheme sunt promovate există un uh, exemplu a unei asemenea scheme care i s-a făcut reclamă în, uh, în Mexic uh, cetățenilor mexicani. Nu știu dacă este o activitate foarte extinsă, dacă este foarte prezentă și în Europa. Este foarte greu să vă dau cifre concrete, avem dovezi cu caracter mai, mai degrabă de anecdotă. Mulțumesc, doamna Owens, vă rog. Din păcate am același răspuns așa cum a precizat și Comisia Europeană, este extrem de dificil să obții informații privind aceste fluxuri intra-europene care au făcut obiectul raportului nostru, însă cred că acestei chestiuni ar trebui să îi se acorde atenție mai mare. La fel și în ceea ce privește fondurile implicate. Cred că nu este una din uh, schemele cele mai uh, dăunătoare din punctul de vedere al lipsei de, in, de integritate sau de transparență. Oricum a fost foarte greu să obținem informații și orice activitate pe care o poți desfășura în interiorul uh, propriului stat membru de a îmbunătăți transparența ar fi una foarte utilă. Și revenind la prima dumneavoastră întrebare, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Uh, și unul din scopurile Global Witness și Transparency International în demararea acestei uh, campanii a fost de a provoca acest tip de dezbatere. Nu am ajuns să, uh, să ne pronunțăm, să spunem că este nevoie de o interdicție sau nu, dacă nu dispunem de mai multe informații. Am petrecut patru luni cu diferite anchete să încercăm uh, Uh, să înțelegem ce se desfășoară, cum funcționează lucrurile, nu cred că am ajuns să, să avem această înțelegere de plină. Însă, înaintea alegerilor europene, cred că este foarte important ca eurodeputații și guvernele naționale ar trebui să demareze această discuție cu cetățenii. Dorim să ne vindem cetățenia și drepturile de reședință? Însă, în lipsa unei transparențe, mai mari, este foarte dificil să putem purta o asemenea dezbatere. Mulțumesc! Dorește cineva din partea GUE să ia cuvântul? Nu? Din partea FDD? Nu? ENL? Nu? Da, din partea FDD? Nu? Europa Națiunilor și Libertăților, nu? Revenim la PPE, Ludek Niedermayer. Dacă îmi permiteți, aș dori să, con- să continui uh, această dimensiune economică a vizelor de aur. Se pare că guvernele nu au, de fapt, uh, intenții economice în spatele acestor uh, scheme, pentru că, sincer vorbind, dacă uh, cineva a achiziționat uh, în valoare de câteva mii de euro obligațiuni de stat, nu mi se pare că este un beneficiu prea mare adus statului respectiv sau dacă achiziționări, achiziționări uh, um, apartamente de lux. Uh, nu par să fie, să existe analize economice profunde. Um, nu știu, e o moștenire a trecutului, de fapt domnul președinte. Economia e importantă, nu? Domnul Kers. Da, există atât de multe diferențe între aceste scheme. Există multe jurisdicții insulare, nu în Europa, dar în alte părți ale lumii, unde nu cred că există o strategie economică, cu excepția necesității de a obține venituri, pentru că trăiesc doar de pe urma turismului. Nu mă refer la jurisdicțiile europene, dar pentru alte jurisdicții, aceste scheme sunt pur și simplu o altă sursă de venit pe lângă cele existente, care nu sunt foarte numeroase. Există și alte țări, țări uh, care prin, uh, prin intermediul acestor scheme încearcă să atragă investiții în economia reală. Însă ar fi foarte interesant să examinăm mai îndeaproape ambele asemenea situații pentru a înțelege dacă și în, în cazul țărilor care intenționează să atragă investiții reale, să atragă societăți, întreprinderi reale reușesc să-și uh, atingă acest obiectiv, însă, din păcate, această chestiune depășește puțin uh, sfera mea de competență, chiar dacă este o chestiune interesant de, de examinat. Doamna Oans. Mă bucură să aud atât de multe întrebări legate de această chestiune, pentru că organizația mea a considerat de asemenea că această dimensiune este prea puțin uh, înțeleasă, care sunt uh, așa numitele beneficii economice, socioeconomice ale acestei scheme, uh, scheme. Cifrele sunt clare. Ajung bani în uh, aceste țări. Și am putea avea și cifre agregate pentru Uniunea Europeană, însă întrebarea care se pune este încotro se îndreaptă acest, uh, aceste fonduri și datorită uh, lipsei de transparență nu putem înțelege dacă există beneficii uh, reale, dacă Uh, în Malta, de exemplu, există un fond de dezvoltare socială care ar trebui să fie alimentat de acești bani. Dar, pe de altă parte, am auzit că banii respectivi ar fi investiți în acțiuni bancare. Nu știu dacă este o chestiune uh, benefică pentru cetățenii maltezi și pentru cetățenii europeni în, în general și cred că trebuie să formulăm aceste întrebări. În ceea ce, și, și relațiile cu statele terțe Există o serie de state din uh, Caraibe care oferă în, în, în acest moment uh, acces uh, fără viză în, în Uniunea Europeană. Deci există state membre din Uniunea Europeană care vând aceste scheme, dar există și o serie de state din Caraibe care, datorită faptului că au un acces fără vize la Uniunea Europeană, în urma acordurilor încheiate de liberalizare a regimului vizelor încheiate cu Uniunea Europeană, oferă o, un punct de intrare potențial și pentru infractori, anumiți infractori în Uniunea Europeană. Există anumite state insulare de mici dimensiuni implicate în asemenea scheme. Cred că Antigua și Bermuda au norme de, re, de reședință concrete. Trebuie să fie acolo doar pentru 5 zile pentru a primi Uh, această reședință. Primești un uh, pașaport emis de uh, Antigua cu care apoi poți călători în Uniunea Europeană. Deci nici măcar nu ești nevoit să ridici personal pașaportul. Anumite comp- companii îți trimit, îți fac ele rost de pașaportul respectiv. Cred că este o altă chestiune pe care Uniunea Europeană ar trebui să o examineze, pentru că dacă începem să reglementăm, să reducem riscurile în Uniunea Europeană, nu trebuie să ignorăm lacunele existente în statele terțe din afara Uniunii Europene, însă care fac obiectul unui uh, regim liber, de liberalizare a vizelor în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Perez. Da, o întrebare pentru Owens în uh, raportul publicat cu Transparency International. Uh, Dumneavoastră emiteți o rezervă și formulați o critică față de cea de-a cincea directivă împotriva spălării de bani, în care noi am spus că băncile și alți intermediari sunt entități obligate de a evalua riscurile candidaților la viză. Da, într-adevăr, înțelegem că e dificil să subcontractezi uh, o funcție de utilitate publică, uh, să, să faci contracte cu privații. Vedem că e un paradox acolo din punct de vedere legislativ. Da, din câte înțeleg eu, vă preocupă acest aspect. Oare aveți și alte propuneri uh, eficiente, cumva, care ar, ar putea rezolva problema asta? Bine, acum pachetul este deja pe masă și eu vreau ca acest pachet să mm, fie, să dea și rezultate. Poate am putea să ne folosim de un ajutor din partea dumneavoastră cu propuneri concrete. Apoi, eh, pentru domnul Filip Kers, eh, cred că ați spus adineaori că sunt 20 eh, de țări cu probleme, dar nu ați citat niciuna. Bun, și chiar fără a numi câteva, ne spuneți, sunt unele din acestea, fac parte între Uniunea Europeană cu 28 de state membre, Uniunea Europeană 27, zona euro, ce ne puteți spune? Oui, euh, don... Da, vă rog. Da, singurul motiv pentru care încă n-am uh, spus niciun nume de pe lista asta spune domnul Krebs, e pentru că încă nu am, uh, term- am terminat să lucrăm la ea, dar vă pot spune că pe lista asta sunt și unele state care fac parte din Uniunea Europeană. Nu e vorba doar de insule din Caraibe. Sunt și state membre OCDE și state membre UE. Intervenție fără, răspuns, fără microfon. Da, din zona euro. Din zona euro. Cred că sunt și state din zona euro. Intervenții fără microfon din sală. Um, thank you very much um, for your question. Vă mulțumesc pentru această întrebare. După cum știți, Global Witness și Transparency International au lucrat îndeaproape și cu eurodeputați și cu Comisia Europeană, susținând o puternică a cincea directivă de combatere a spălării de bani și am obținut până la urmă o asemenea directivă și s-a făcut această legătură pentru prima dată între spălarea de bani și aceste scheme a vizelor uh, de aur, de aur și am încercat să promovăm această discuție și în domeniul politic, însă, după cum știți, a trebui, au trebuit să fie convenite o sumedenie de norme în această, în această directivă. Am apreciat faptul că această dis- discuție politică a, a început și avem și câteva recomandări despre ce considerăm că ar trebui să fie îmbunătățit. Aspectele critice sau ce anume ne preocupă sunt următoarele. Considerăm că este un lucru bun că cea de-a cincea directivă de combatere a spălării de bani face trimitere la riscurile respect, ă, reprezentate de aceste scheme a vizelor de aur. Însă, dacă băncile uh, sunt uh, cele care trebuie să adreseze aceste uh, întrebări solicitanților de viză. Oricum, este o activitate expus pentru că viza a fost uh, obținută deja și în plus, cum ne asigurăm că informația este transferată de la instituțiile financiare, de la bănci, la autoritățile relevante din statele membre și care loc acest schimb de informații și uh, a cui responsabilitatea este de a, de a se asigura că solicitanții respectivi nu reprezintă un risc din punctul de vedere a spălării banilor. Deci ce am recomandat este că dacă ar urma o, cea de-a șasea direct, directivă de combaterea spălării banilor, să fie modificată această uh, normă, astfel încât actorii relevanți din acest punct de vedere din sectorul financiar să facă obiectul și acestor norme. Mulțumesc, Comisia. Mulțumesc. A fost menționată de, de, de, câteva, de câteva ori directiva de combaterea spălării de bani în legătură cu care o să spun și eu câteva cuvinte. Nu ar trebui să uităm care este scopul, uh, scopul acestei uh, directive. Impune obligații unor entități uh, private dacă acestea, dacă identifică anumite riscuri legate de o tranzacție specifică, nu un risc general, dar dacă identifică anumite riscuri specifice, trebuie să raporteze asemenea tranzacții financiare unor unități Um, de informații financiare care apoi să efectu- efectueze anumite verificări. Și, într-adevăr, prin această um, a cincea directivă facem o legătură cu vizele de aur. Deci, dacă cineva merge la o bancă să facă un, uh, un virament și este identificată ca o persoană care uh, dorește să obțină o viză, trebuie să aibă loc o, un, un proces de verificare mai uh, amănunțită și o raportare mai amenințită. Rachel a spus că uneori este o situație post factum, că viza deja a fost uh, emisă, însă nu întotdeauna este adevărat uh, relevant. În anumite cazuri, aceste informații pot fi colectate dinainte. Și Rachel a spus că există aceste entități care se ocupă de aceste uh, uh scheme de investiții, ar trebui să devină entități uh, uh, obligate să raporteze, să respecte anumite principii. Nu știu dacă este un lucru cu totul și cu totul adecvat, pentru că această directivă are ca obiect un, niște tranzacții specifice. Deci dacă, dacă o asemenea tranzacție specifică nu uh, este sus, uh, nu, nu ridică suspiciune, atunci nu este nu va face obiectul acestei uh, directive. S-ar putea ca uneori anumită persoană să mm, dorească să facă investiții cu totul și cu totul uh, legitime. Și doamna Iurova s-a referit la necesitatea unei, unei, unei uh, verificări cuvenite, însă poate nu uh, directiva de combaterea spălării de bani este instrumentul uh, legislativ cel mai potrivit. În ceea ce privește băncile, această directivă nu se referă doar la bănci. Dacă o persoană încearcă să, să achiziționeze o proprietate, agenții imobiliari uh, trebuie să facă și ei anumite verificări și juriștii, cei care consiliază persoanele care doresc să obțină o cetățenie europeană și juriștii respectiv trebuie să recurgă la anumiți pași de verificare. Însă chestiunile nu trebuie să fie amestecate cu suspiciunile legate de toate persoanele care doresc să obțină cetățenie europeană. Cam atât doream să spun eu în legătură cu această directivă. Mulțumesc! O catch da, la intervenții spontane avem două ceri de luare de cuvânt. Ana Gomes, dar mă rog, pe scurt. Da, vreau doar să reamintesc o conexiune care ar putea fi făcută și de către domnul chiar și de către comisie. Domnul Hashem Nejad, un cetățean iranian, uh, era proprietar al băncii Pelatus și acum e arestat în SUA. Era, este o, era proprietarul unei bănci din uh, Malta. A fost arestat în SUA pentru spălare de bani, uh, bani pentru Venezuela și Iran, bani din Venezuela și Iran. Și a putut opera în Malta sub licență în 2014 cu un pașaport din St. Kitts and Nevis și un, acel pașaport i a fost uh, procurată de către niște parteneri străini, uh, parteneri care acum uh, se ocupă exact de vânzarea asta de cetățenie pentru un program așa numit de, pentru investitori, investitor din Malta. Și acum întrebarea pentru Comisie. Când veți publica raportul despre care ați vorbit? Că ni l-ați promis în noiembrie, va și ieși în noiembrie și sunt de acord cu ce a spus doamna Jolie, că vânzarea de cetățenie și vize de aur trebuie, ar trebui interzisă, punct. Nu e vorba de a trage bani sau talente. Câte talente se neacă în Marea Mediterană? Și nu le pasă de ei că ăștia sunt săraci. Dar dacă sunt bogătași, nicio problemă, îi primim. Dar măcar ar putea face public ce informațiile astea. Sunt state membre cum ar fi Malta sau Cipru, care uh, fac publice numele solicitanților. Cipru încă dinainte și Malta uh, mm, împreună cu cei care au fost naturalizați și cei care au obținut cetățenia mm, prin cumpărare. ei, dau unele țări nu publică aceste date, de exemplu Portugalia, țara mea. Sunt convins că singurul motiv pentru care nu o fac, deci nici măcar mie nu mi oferă aceste informații, asta pentru, tocmai pentru că sunt uh, convinși că printre acești cetățeni sunt uh, infractori și persoane problematice cu risc uh, deosebit. Mulțumesc și acum Comisia. Mulțumesc. În ce privește calendarul, vom publica documentul înainte de sfârșitul anului, cât mai rapid posibil vom încerca noi. Oricum, chiar dacă nu e noiembrie, oricum înaintea sfârșitul anului, cât despre cererea de a interzice aceste programe, acordat de cetățenie, trebuie să știm, este de competența statelor membre. Deci trebuie să analizăm întotdeauna în care sunt competen- competențele fiecăruia. Este cazul Rotman. Uh, avem jurisprudență internațională, uh, însă totuși e responsabilitatea până la urmă a statului membru și din punctul acesta de vedere trebuie să vedem uh, lucrurile, dar sunt de acord cu dumneavoastră că uh, transparența e un element important. E clar. Mulțumesc. Thank you. And now... Președintele, mulțumesc. Acum doamna Maite Pagasa Urtundua. Yes. Bună, muy, muy... Mulțumesc, foarte interesante informațiile. Noi uh, aflăm că sunt bănci private din uh, uh, uh locuri foarte bogate, dar uh, au, iată, performanță economică negativă din cauza depozitelor și uh, faptul acesta că se investește în mari proprietăți e un element de rentabilizare. Deci, e chestiunea marilor averi și ce operațiuni imobiliare se fac și pe de altă parte e și chestiunea spațiului Schengen. Deci uh, Uh, cineva intră în spațiul Schengen și apoi are acces la orice stat membru, din, uh, membru al spațiului Schengen. Și, într-adevăr, Daphne Caruana a făcut uh, investigații jurnalistice în legătură cu mm, problemele din Malta, cu uh, vânzarea acestui tip de pașaport uh, maltez, pașaporte malteze și o serie de neregularități, ilegalități care s-au întâmplat și au a fost asasinată. Bun, comisia ne-a spus că va publica acest studiu, ne s-a spus adineori că înainte, a sfârșitul anului va fi publicat și presupunem că vor uh, apărea niște criterii acolo, ce recomandări pentru statele membre în legătură cu verificarea operațiunilor de securitate, de uh, spălare de bani, măcar niște standarde minime, termene minime pentru a se putea face verificările, schimb de date, dar dumneavoastră mai, ați mai vorbit de o variabilă, și anume programul de excepție de acordare de viză. Deci, întreb, este un punct vulnerabil al sistemului nostru, e vorba de acest uh, program. Se va introduce această variabilă și în studiile mm, Comisiei Europene? Uh, Por un lado, la, el intento de renta. Deci, chestiunea asta uh, imobiliară, rentabilizarea patrimoniilor, nu neapărat trebuie să se facă prin activități legale, dar totuși, uh, în ceea ce a apărut în ancheta lui Dafne Caruana, se pare că s-a relevat o serie întreagă de uh, situații de spălare de bani, uh, de chestiuni licite. Poate că ne oferiți mai multe informații. Thank you. Commission, please. Mulțumesc, Comisia, vă rog. Thank you very much. I referred to a fact-finding study in, in my first intervention. Uh, and in that fact-finding uh, study... Da, m-am referit la un studiu de uh, găsire de informații în care am fost vorba doar despre statele membre. Nu am extins analiza la uh, state care nu au regim de vize, dar știm că există și acest element. Uh, cu uh, cetățeni din uh, țări terțe care pot uh, călători în întreaga, întregul spațiu Schengen, cărora nu li se cere viză și atunci au acces la orice stat membru, sigur. Trebuie să ținem cont și de această categorie în raportul nostru. Mulțumesc. Președintele, da, mulțumesc și încă cineva a mai dorit să ia cuvântul, Werner Lange. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wir diskutieren. Vă mulțumesc. Deja de doi ani discutăm acest subiect în Comisia de Anchetă PANA și aici. Și, de fapt, deja de mai multă vreme Comisia Europeană ar fi trebuit să vină cu o propunere pentru ca statele membre să respecte niște standarde și cerințe minime pentru conferirea permiselor de reședință, a vizelor și, în plus, care să reglementeze uh, relațiile cu statele terțe. Așa cum a spus și Comisia, conferirea cetățeniei ține de prerogativele statelor membre. Nu putem să facem nimic din acest punct, uh, din acest punct de vedere. Tocmai de aceea este nevoie de un cadru supranațional pentru definirea condițiilor în care poate fi conferită uh, cetățenia este și din acest punct de vedere, com, uh, Comisia ar trebui să vină cu anumite propuneri, de exemplu, care să stabilească condiții armonizate privind perioada de ședere în statele membre sau un test de conferire a, pentru obținerea cetățeniei sau condițiile de investiții care sunt acceptate. Și ar trebui să interzicem de asemenea reclame uh, agresive pentru asemenea sistem, așa cum a, uh, asemenea, la o asemenea activitate de promovare a recurs uh, guvernul maltez în Hong Kong. Asemenea propuneri din partea Comisiei pot, pot fi făcute fără a fi încălcate uh, prerogativele statelor membre. Uh, Uh, cel mai bine prin uh, procedura de codecizie, pentru că astfel nu este nevoie de una, unanimitate. Și aș putea să vă dau un exemplu în ceea ce privește chestiunile fiscale, unde este nevoie de unanimitate din partea, uh, din, din partea statelor membre și în Germania, pentru a profita de acordul bilateral între Germania și Elveția, trebuie să fi fii prezent în Germania jumătate plus o zi din zilele unui an, pentru că dacă nu, vei face obiectul uh, unei duble impuneri, chiar dacă există un acord bilateral pentru evitarea acestei duble impuneri între Germania și uh, El- El- Elveția. Și cred că avem nevoie de o propunere concretă din partea Comisiei, pentru că timpul se scurge și nu mai avem, uh, dacă nu vom face nimic, va fi prea târziu. Comisia. Mulțumesc. După cum spuneam, vom prezenta un raport uh, pentru 2017 cetățenie. Înțelegeți că totuși uh, încă nu este gata, noi încă lucrăm la el și nu știu exact când va fi publicat. Dar cu siguranță lucrurile despre care s-a vorbit aici sunt foarte importante și se va ține cont de ele. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Owens. Or... Mulțumim și acum, dacă doamna Owens mai doriți să luați cuvântul sau... Da, vreau să spun și eu că e o chestiune uh, ce ține de campania electorală care va veni și, și membrii Parlamentului European trebuie să înceapă o dezbatere, cred eu, cu cetățenii, cu alegătorii lor, din întreaga Europa în legătură cu programele astea de acordare a vizelor și asta va fi de ajutor și în ce privește determinarea voinței politice a viitoarei comisii și e foarte important ca Parlamentul European să participe la discuție, să creeze uh, un impuls politic pentru a aduce schimbarea. Am văzut cum s-au schimbat lucrurile din 2014 încoace, când uh, dumneavoastră ați început activitatea pe toate problemele astea. Și atunci eh, europarlamentarii trebuie să continue presiunile, că nu vorba, nu mai este vorba despre dacă e o problemă a Uniunii Europene sau nu. E clar că e o problemă a Uniunii Europene. Acum eh, Întrebarea e cum eh, vor conlucra toate membre cu instituțiile europene ca să găsească soluții la aceste probleme. Președintele, mulțumesc. Bun. Mulțumim tuturor celor care au luat cuvântul. E clar că e o, o problemă presantă și Într-adevăr, s-au făcut analize, însă încă rămân mai multe întrebări decât răspunsuri, dar uh, vom vedea uh, ce document va publica Comisia, Comisia noastră, Parlamentul, vor uh, monitoriza în continuare situația de aproape. Mulțumim, am încheiat primul grup de discuții. So, colleagues, please take, take your seats. We will... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Începem uh, imediat, într-un minut începem următorul grup de discuții. Let us, let us start the second panel on Freeport special. Haideți să începem uh, cel de-al doilea grup de, de discuții, uh, riscuri și beneficii pentru Uniunea Europeană. Uh, este vorba de cel de-al doilea grup de discuții domnul Sergio Piazzardi de la Comisie DigiDevco, apoi domnul Charles Carr, expert în infracțiunile financiare, bun venit, domnul Fabian Grasser, uh, ziarist uh, de la Le Cotidian din Luxemburg. Vom vorbi despre Porto Franco, zone economice speciale, riscuri și beneficii pentru Uniunea Europeană. De asemenea, mai urez bun venit și domnului uh, Filip Chermode, director de la Digitax Sud, care este gata să răspundă la întrebări tot așa ca în uh, uh, grupul anterior de discuții, Va fi metoda de lucru la fel uh, ca adineauri, invitații vor avea fiecare câte 10 minute la dispoziție pentru prezentare și apoi vom avea întrebări și răspunsuri. Deci dau cuvântul domn domnului Sergio Pirețanti pentru a ne face o prezentare. Vă rog. Thank you. I would like, uh, first of all, uh, thank... Uh, Vreau în primul rând să mulțumesc Comisiei pentru ocazia pe care ne-a dat pentru a prezenta un studiu pe care Comisia Europeană l-a finanțat împreună cu grupul uh, statelor ACP, guvernul Elveției, uh, Austriei și Norvegiei. Acest uh, studiu face parte din programul industrii competitive și programe de inovare, ceea ce practic înseamnă o serie de lucrări analitice care, atât la nivel de țară sau la nivel de cunoștințe, sunt menite să uh, stimuleze industrializarea în țările în curs de dezvoltare și în uh, piețele emergente. În momentul de față, astăzi, am cules studii uh, cam 36 de studii de țară și 26 de produse de uh, cunoștințe. Unul dintre acestea este uh, o, o uh, trecere în revistă operațională a impactului uh, zonelor uh, economice speciale. Uh, acest uh, studiu în ceea ce privește zonele economice speciale este o evaluare a elementelor care au funcționat în ultimii uh, 20 de ani în programele și proiectele Băncii Mondiale, în esență, dezvoltarea unor zone economice speciale. Începem cu o definiție atunci când vorbim despre zonele economice speciale, SES, în esență uh, facem uh, referire la zonele de prelucrare pentru exporturi hibride și tradiționale, porturile libere, zonele economice speciale și zonele uh, de întreprinderi. Nu vorbim Uh, despre întreprinderi libere, despre zonele comerciale libere și uh, parcurile tehnologice și de știință. Grație globalizării și ca urmare a uh, revigorării după 1989, avem în momentul de față în lume Uh, cam 3500 uh, de zone uh, speciale, zone economice, care sunt subdivizate în 137 de țări cu zone economice speciale. Am constatat o creștere rapidă. Sunt date care reies din acest studiu. Cadrul conceptual Banca Mondială și-a propus să vadă ce a funcționat, ce nu a funcționat, ce trebuie să analizăm în continuare. Pentru a crea o astfel de zonă economică specială, trebuie să existe un uh, pachet de stimulente fiscale și nefiscale, ceea ce înseamnă că investitorii trebuie să fie atrași într-un fel. Apoi, există niște cerințe, cerințe de investiții, cerințe de proprietate și apoi ajungem într-o situație uh, care se referă la guvernanță și anume independența autorităților de reglementare. Uh, uh, preferă ca autoritățile să reglementeze ca aceste uh, sezuri uh, să fie independente. Apoi, caracteristicile, maturitatea, dimensiunile, dimensiunile, operatorul, locația, infrastructura, of, uh, serviciile oferite. Atunci când vorbim despre infrastructură, trebuie să vedem în termen mai uh, largi, nu numai accesul la port, ci trebuie să ne gândim și la surse de energie, serviciile uh, informatice, serviciile digitale, uh, o infrastructură într-un sens mai larg așadar. Apoi, uh, factorii uh, contextuali care sunt legați de zona, domeniul unde este instituită această uh, zonă de uh, economică specială. Apoi, calitatea instituțională, statul de drept, accesul, proximitatea la piețe, uh, nivelul de venit, capitalul uman și densitatea populației. Următorul pas este să vedem care uh, dintre aceste elemente sunt uh, strategice atunci când sunt create astfel de uh, sezuri. Uh, analiza care s-a făcut uh, pentru a înțelege astfel de zone economice speciale în 17 uh, țări și urmează să fie adăugate încă 5 alte țări. În primul rând, avem structuri private, publice sau mixte. Din bazele de date am văzut că sectorul privat în uh, țările din America Latină și din uh, uh, Caraibe, implicația publică este mai mult în Asia de Sud și în Africa subsahariană, iar elementul privat mai mult în Asia Centrală. Apoi, terenurile în hectare și uh, dimensiunea medie, mai ales în Africa subsahariană sunt foarte mari, mai puțin în uh, zona Caraibe și uh, America Latină, iar uh, în uh, uh, Asia Centrală terenuri mai mari, apoi în Asia de uh, sud, India, uh, e nevoie de mai puține hectare. Cel puțin asta a reieșit din studiu. Ceea ce uh, este important este scutirea uh, impozitul de impozit pe uh, profit, un element uh, important. Vedem că în mod uh, normal ne apropiem după 10 ani de Europa și avem uh, chiar mai puțin scutiri de, uh, de uh, impozit pe profit uh, pe o perioadă mai mică de 10 ani, uneori chiar de 4 ani. Uh, apoi, independența uh, autorităților de reglementare a zonei. Vedem că în Africa avem o situație mixtă, în vreme ce în Asia autoritățile sunt mult mai independente. Apoi, performanța. Este foarte uh, dificil de analizat această performanță și totuși uh, lucrăm pe baza unor date uh, empirice. Uh, unor uh, imagini uh, luate pe timp de noapte în legătură cu dimensiunile uh, unei astfel de zone economice speciale. Unele uh, sunt în dezvoltare, dar sunt și cazuri în care acestea se micșorează. Și apoi avem și situația în care uh, chiar uh, dacă există o creștere între 2007-2012 de uh, circa 10%, creșterea de fapt mediană este de numai 2,4%, apoi o deviație standard de circa 20% ceea ce înseamnă uh, o răspândire uh, sau o arie mai mare uh, în ceea ce privește uh, performanța. Uh, aici uh, putem uh, vedea uh, o defalcare în uh, Africa uh, subsahariană 15%, și un element care este important. Care sunt uh, componentele, elementele care au un impact pozitiv, un uh, impact negativ sau nu au nicio legătură uh, la început atunci când se face o investiție într-o astfel de zonă scutirea de impozit uh, pe uh, profit în regiunile uh, periferice are un impact important. Apoi, subvenționarea, sigur că utilitățile subvenționate au un impact pozitiv. Apoi sunt uh, uh, ghișeul unic la nivel național, cerințele de proprietate străină. Apoi sunt două elemente care uh, au un impact negativ asupra investiției. Uh, anii de exploatare. Dacă suntem la uh, sfârșitul perioadei de investiție, acest lucru poate să aibă un uh, impact negativ asupra performanței zonei economice speciale. Apoi, um, accentul uh, pe uh, componenta informatică și tehnologică. Dacă această dezvoltare tehnologică este foarte rapidă, constatăm că ea se uh, perimează rapid. Apoi alți factori, proximitatea față de piețe mari, un impact pozitiv cu siguranță, dacă există o bază de uh, dacă există o bază industrială preexistentă și asta are un uh, impact pozitiv. Da, mă apropii de finalul prezentării. Apoi, uh, PIB-ul regional pe cap de locuitor. Toate acestea, în esență, Uh, demonstrează că uh, investitorii doresc uh, să facă investiții în condiții convenabile, proximitatea față de piețele mari este importantă. Apoi aceste date trebuie să spun uh, că provin uh, de la Banca Mondială din studiul care a fost prezentat de aceasta. Mulțumesc. Uh, domnul Charles Carr. Bună ziua, mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc pe o temă atât de importantă, o temă la fel de importantă ca și tema anterioară. Riscurile și beneficiile pentru Uniunea Europeană cu zonele economice speciale și porturile libere Obviously there's security. Securitatea și, uh, și siguranța acestor uh, locuri este importantă. Portofrancoul din uh, Luxemburg și cel din Geneva sunt uh, zone cu o ridicată va- valoare sau zone unde erau păstrate produse de înaltă valoare. Deci beneficiile se referă la o locație sigură, Uh, ajută la promovarea investițiilor uh, străine directe, înlătură bariere, obstacole în fața schimburilor comerciale și adaugă un strat de uh, confidențialitate, ceea ce nu este un lucru rău în sine, dar aduce și anumite riscuri. Și dacă îmi permiteți, o să mă refer la mai mult la uh, riscuri. Eu sunt un expert în uh, infracțiunile financiare pe care le-am studiat în ultimii 20 de ani în Europa, peste tot în lume. Uh, și zonele, uh, în ceea ce privește zonele economice libere și uh, aceste porturi libere, sunt puncte vulnerabile pentru spălarea banilor, pentru infracțiunile financiare. De ce spun acest lucru? Pentru că există multe informații pe care nu le cunoaștem vis-a-vis -vis de aceste zone economice și port, uh, porturi libere. Au loc multe schimburi între părți și uh, părțile uh, implicate și uh, proprietarii acestor zone economice libere pe care nu le cunoaștem. Dacă cineva cumpără o casă în Berlin, vezi informațiile respective în porturile libere, nu există aceste informații pentru că sunt informații particulare. Autoritățile fiscale au acces la aceste informații, însă trebuie să ne întrebăm dacă au un uh, acces sau uh, formulează întrebările pe care le-ar formula ONG-uri ca Global Witness sau Transparency uh, International și așa mai departe. Există bariere care reglementează intervențiile autorităților vamale, de exemplu. Există un grad mare de reglementare a acestor porturi libere, însă se pune întrebarea cât de eficientă este această reglementare și răspunsul sincer este că nu știm. S-au efectuat multe studii în ultimii ani și, din păcate, nu au ajuns la, răspuns, la răspunsuri foarte clare. Nu este un uh, simptom doar pentru porturile libere, ci pentru fenomenul spălării banilor. Trebuie să ne închipuim uh, că se aseamănă apei care curge Uh, de la munte pe care nu poți uh, opri, care își va căuta uh, cea, calea unde întâlnește minima rezistență și aceste puncte vulnerabile vor fi exploatate. Sunt mii de miliarde și pornind de la estimările băncii mondiale și altor grupuri de reflexie internaționale. Deci mii de miliarde uh, Uh, trec prin aceste porturi uh, libere nefiind dete- detectate. Toată lumea se ocupă de instituțiile financiare, însă nu toată lumea se ocupă de schimburile de servicii. Un sector unde are loc un volum imens de spălare de bani și porturile libere sunt legate de comerț. Uh, suma veniturilor fiscală pierdută, este de asemenea imensă. Deci, mii de miliarde de dolari. Și dăm eșec, nu, nu comunitatea internațională nu poate aduce în fața uh, instanțelor uh, cei care recurgă la aceste activități de spălare de bani. Este o, ne confruntăm cu o problemă imensă pe care nu reușim să o rezolvăm, nici în Uniunea Europeană și nici ca comunitate internațională. Legislația, eu aș spune că nu este răspunsul. Există o sumedenie de legi foarte bune, cea de-a cincea directivă europeană de combatere a spălării de bani. Este o lege fantastică, însă nu aceasta este problema punerea, respectarea legii, sancționarea celor care nu respectă legea este o, o problemă, pentru că nu o să punem capăt acestui tsunami de spălare de bani astfel. Și ce putem face este să să canalizăm acest flux înspre alte țări, spre alte jurisdicții sau să încercăm să um, impunem sancțiuni uh, puternice pentru ca un infractor să se gândească, să, să fie stimulat să renunțe la aceste activități. Și nu trebuie să ne gândim doar la cei care sunt uh, cauzele, rădăcinile acestor activități, dar și cei care funcționează uh, ca uh, mediatori, ca intermediari. Pentru că deseori trebuie să ne întrebăm de ce firmele de consultanță nu au detectat asemenea uh, infracțiuni, de ce avocații care ar fi trebuit să recurgă la due diligence nu fac și de ce nu fac acest lucru nici uh, instituțiile financiare. Din acest punct de vedere, acestea au angajat în continuare mm, personal care să se ocupe de respectarea acestui uh, principiu al due diligence. Însă mă întreb dacă au, invest, au investit suficient din, din uh, acest punct de vedere. Informațiile pe care le primim de la unitățile de informații financiare din Europa variază foarte mult. Um, se acumulează un număr mare de informații care nu întotdeauna sunt uh, procesate în detaliul uh, necesar. Deci, legislația este una, însă, dacă dorim să creăm o adevărată diferență, atunci trebuie să construim obstacole mai puternice și ce aș propune? Vă stau la dispoziție pentru întrebări și ulterior. Eu cred că trebuie să finanțăm mult mai bine aceste unități de informații financiare peste tot, indiferent că ele se află în Malta sau în Letonia sau în Regatul Unit. Există și grupul uh, Egmont, unde are loc un uh, schimb de informații, însă cu un caracter sporadic și există un interes clar politic de a nu uh, transmite anumite informații și toate aceste chestiuni trebuie să se desfășoare într-un mod mult mai centralizat decât în zilele noastre. Trebuie să îi expunem pe cei care raportează aceste unități de informații financiare într-un mod mult mai puternic. Aș dori, aș, aș propune să propună o, o re Uh, formarea întregului cadru de combatere a spălării banilor și de a, a, a, activităților uh, teroriste. De asemenea, aș propune ca, ca, că nu autoritatea bancară europeană este instituția cea mai potrivită să se ocupe de aceste chestiuni. Trebuie să privim dincolo de legile existente în acest moment. Trebuie să stimulăm forțele de ordine să-și desfășoare activitatea în mod transfrontalier și, pentru, și de a uh, aduce uh, în fața instanței aceste infracțiuni financiare. Acestea ar fi uh, opiniile mele. Și acum domnul Fabian Grasser din Luxemburg. Mulțumesc. Da, de, la, de vreo 10 ani de zile sunt jurnalist la Le Cotidien din Luxemburg. Eu nu sunt luxemburghez de deci, ă, naționalitate, dar cun, îl cunosc ă, această țară și am lucrat pe chestiunea asta sensibilă, ă, chestiuni ce țin de spălarea de bani cu liderii ale unor țări africane, apoi dosarul LuxLeaks, dosarul Panama Papers, de toate acestea m-am ocupat. În ce privește portul liber, portul franco, Luxemburg am uh, publicat mai multe articole pe tema asta doar în anul acesta. Uh, nu m-am interesat de la început de subiect, dar e o structură care a fost inaugurată în 2014 cumva și datorită comisiilor dumneavoastră mă ocup de asta, pentru că când am participat la lucrurile comisiei PANA, uh, am fost întrebat despre portul liber și la ora aceea nu am putut să dau răspunsuri prea precise, chiar nici astăzi nu pot. Pot să de acord cu antevorbitorul meu, sunt chestiuni absolut secrete, dar între timp uh, m-am interesat uh, mai mult despre acționare decât de clienții acestui port liber. E mai simplu și la uh, începutul anului am primit o vizită formată din membrii Comisiei PANA a Parlamentului European, care au uh, avut o serie întreagă de întrebări uh, către responsabilii portului liber și mai ales ai unei societăți de gestionare a portului liber, Freeport Management, dar acestor întrebări nu prea li s-a răspuns de către conducerea portului liber, care Uh, mai degrabă a transmis întrebările către autorități vamale și altele. Au sosit între timp și răspunsurile, dar sunt cam aceleași ca întotdeauna. Se spune că totul e legal, uh, nu se vorbește despre aspecte etice, morale, niciodată. Uh, e vorba de răspunsul standard. Totul e în regulă pentru guvernul de la Luxem, din Luxemburg și pentru cei care gestionează portul liber ei nu desfășoară activități comerciale, ci uh, sunt însărcinați cu gestionarea lanțului logistic. Uh, sigur că în Luxemburg 30, uh, aproape 30% din PIB provine din gestionarea uh, acestor uh, activități uh, financiare. Ne se spune că toate sunt bune și frumoase. Eu nu prea sunt de acord. Uh, în primul rând, uh, pentru că noi suntem în contact cu direcția Portului Liber și mm, aceasta a făcut niște afirmații ulterior dovedite false. Dar este și o contradicție permanentă între conducerea Free Portului, care spune că doar închiriază un spațiu și că nu este responsabilă cu ce se întâmplă în acest spațiu, dar în același timp ni se, spun că, ni se spune că vămile controlează, noi nu știm nimic, dar oricum tot e transparent și funcționează foarte bine, deci cumva e o contradicție permanentă. Uh, Există un secret, în general, cu afacerile uh, din uh, uh, portul liber din Luxemburg. Acum întrebarea, dacă au fost constatate infracțiuni, nu știm, <laughs> nu știm. Aici autoritățile nu prea comunică, dar lucrând la acest dosar, uh, de zeci de ani de zile lucrez la dosare sensibile și acesta este chiar foarte sensibil, dată fiind de reacția acționarilor și a direcției Portului Liber. Adică uh, am primit amenințări la telefon, în scris, am primit insulte, scrisori care mi-au fost trimise chiar prin intermediul portereilor și avocaților, mă rog, lucruri pe care nu, cu care nu m-am mai confruntat până acum. Uh, deci, uh, Vama a avut un drept la replică, ca urmare acestor articole, în fine, deci o serie întreagă de reacții care arată că e un subiect foarte sensibil. Uh, da, este un acționar principal al uh, portului liber, uh, există acolo implicarea unui miliardar rus Iacovlev, uh, deci publicitate negativă pentru acest port liber, are pierdere economice, autoritățile sunt foarte susceptibile. Însă, în ce privește legislația din Luxemburg, cred că uh, Portul Liber e unul din rarele mm, port, eh, cu regim de Porto Franco din Europa, care, la care se referă directiva împotriva spălării de bani. E foarte bine pentru că Luxemburg are un set de legi exemplare în lupta împotriva spălării de bani, însă problema, și cred că antevorbitorul meu a vorbit despre asta, e că, date fiind dimensiunile Luxemburgului, uh, și numărul de uh, cazuri uh, de acolo, e bine să ai legi frumoase pe hârtie, dar trebuie să le și pui în practică, deci să controlezi lucrurile astea. Comisia PAN a venit în 2017 la Luxemburg și cei de la Comisia de Control din Sectorul Financiar au explicat că sunt 16 persoane care se ocupă de 20.000 de cazuri semnalate pe an. Deci, cifrele astea nu mai au nevoie de comentarii. Și atunci putem să ne punem și întrebarea asta. Portul liber, da, la nivelul legislației e minunat și absolut exemplar. Însă, legile astea sunt aplicate sau nu? Păi nu știm. Răspunsul e că nu știm, din păcate. În legătură cu uh, persoana mea, mulți cred că eu sunt specialist în finanțe, în fiscalitate, uh, eu cred că munca mea nu e neapărat asta, munca mea e mai degrabă, ține mai degrabă de faptul divers, pentru că eu fac anchete în legătură cu uh, afaceri de spălare de bani, până la urmă sunt uh, <laughs> chestiuni ce țin de hoții și vardiști, ca să spun așa. Da, uh, din păcate, Luxemburg mai degrabă au, de, au câștig de cauză hoții decât vardiștii Eh, sunt eh, multe activități eh, care nu sunt urmărite în justiție și acolo se, cred că asta este și cazul portului liber, pentru că totul se desfășoară sub pecetea secretului. Mulțumesc! Thank you very much. Now we... Mulțumim, spune președintele. Acum începe runda de întrebări și răspunsuri, ca întotdeauna va exista un timp alocat întrebărilor, deci un minut pentru fiecare uh, întrebare și patru minute pentru fiecare răspuns. Vom începe cu co-raportorii. Domnule Maia de la PP, aveți cuvântul. Thank you very much and welcome here in Vă mulțumesc. Bine ați venit la Parlamentul European. Aș avea o întrebare legată de prezentarea domnului Car. În primul rând, am apreciat foarte mult comentariile dumneavoastră privind complexitatea chestiunii spălării de bani și în pregătirea raportului nostru încercăm să rezumăm uh, cele întâmplate din punctul de vedere al îmbunătățirii cadrului legislativ european, al îmbunătățirii cooperării internaționale, uh, centralizarea informațiilor privind uh, deținătorii unor conturi bancare și a unor companii și aș dori să vă întreb care considerați că sunt punctele lipsă în continuare, pentru că sistemul este atât de puternic cât de puternic este cea mai slabă verigă a sa. Și a doua întrebare, legată de observația dumneavoastră că Autoritatea Bancară Europeană nu este agenția europeană cea mai potrivită să se ocupe de spălarea banilor. Și eu uh, consider că um, și eu am aceeași părere pentru că supravegherea bancară ține mai degrabă de o abordare macroprudențială, pe când uh, spălarea de bani trebuie să țină de alte autorități care, sunt, uh, care se ocupă mai mult cu controlarea respectării uh, normelor legale. Deci cine considerați că ar trebui să se ocupe de această um, activitate de control? Mulțumesc, domnul Car. Da, s-au făcut pași uriași în toate aceste domenii din punctul de vedere al uh, transparenței, din punctul de vedere al adevăraților uh, proprietari. Uh, s-a încercat curățarea um, societăților comerciale fantomă, deci se încearcă îmbunătățirea transparenței în sistemul fin- financiar și îmbunătățirea raport- raportării și cred că punctul în care ar trebui să investim mai mulți bani și mai mult timp este analizarea tuturor acestor informații, pentru că este vorba de un volum imens de, de informații. Astăzi avem un avantaj pentru că dispunem de sisteme care pot interoga acest volum mare de informații într-un mod eficace și rapid. Însă este o pentru acest lucru ai nevoie de oameni uh, bine pregătiți. Uh, unitățile de, raport, de raportare din uh, unitățile de informare financiară nu dispun, sunt depășite de, de, de, de sarcină, nu știu cifrele statistice precise, însă în Regatul Unit Există sute și sute de mii de, rapo- de, de rapoarte de tranzacții financiare care nu pot fi analizate de aceste unități, de angajații unităților de informații uh, financiare. Pentru că da, pot, se pot ocupa în mod selectiv de anumite tranzacții uh, care sunt suspecte dar și cred că ar trebui să investim mai mulți uh, bani în Uniunea Europeană, să angajăm mai mulți oameni în unitățile de, informa- de informații financiare care să examineze aceste tranzacții suspecte. Și apoi, când vine vorba de autoritatea bancară europeană, este nevoie de supraveghere, însă AB se ocupă de un aspect, nu se ocupă de comerț prețuri uh, mai pipărate sau mai reduse, investițiile de capital sau uh, credite luate de la hedge funds-uri, de la colecționari de artă. Sunt chestiuni care sunt uh, ignorate. Deci Autoritatea Bancară Europeană are un rol extrem de important din punctul de vedere al supravegherii, de a înțelege ce se întâmplă în lumea financiară. Dar când vine vorba de spălarea de bani, după cum am spus, este ca apa care va găsi um, rezistența cea mai scăzută și va uh, insista uh, în punctul respectiv pe veriga slabă. Calitatea anchetelor uh, trebuie să se îmbunătățească și americanii, Statele Unite ale Americii, au, au o unitate centrală care se ocupă de spălarea de bani cu o abordare cuprinzătoare și o asemenea unitate ar putea fi creată și în Europa, cred. Vă mulțumesc. Da. Da, pentru a clarifica lucrurile. Deci, doriți uh, contopirea celor două uh, funcțiuni. Există o diferență între supraveghere și vegherea la respectarea uh, legii. Eu m-am ocupat de aceste anchete și cred că avem nevoie de o investigare mai bună, o examinare, o evaluare mai detaliată a tuturor informațiilor de care, de care dispunem. Și cred că acest lucru va fi util, va duce la apariția mai multor cazuri în instanță. Mulțumesc, Chepe că din partea și da. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și invitațiilor noștri. În ceea ce privește zonele economice libere uh, speciale, în urma informațiilor pe care ni le-ați furnizat, este greu să credem că aceste zone promovează o adevărată creștere economică. Mm, îmi aduc aminte că atât în comisia aceasta și în, în uh, comisia anterioară am discutat și situația specială din Portugalia, exemple care ne demonstrează că nu apare o adevărată creștere economică acolo, chiar dacă aceasta era ideea inițială. Deci o pun sub semnul întrebării întregul uh, concept și devine tot mai îngrijorător faptul că și Uniunea Europeană devine parte a acestei tendințe. Pe un diapozitiv vă referiți la stimulente fiscale, ce, care pot însemna orice uh, pentru societăți comerciale, sau, dar în ceea ce privește portof- um, aceste porturi libere, în primul rând, există limite din punctul de vedere al intervenției statelor membre și este o întrebare adresată poate și Comisiei. Pe ce perioadă de timp pot să-și uh, desfășoare activitatea aceste porturi libere Știm că acolo sunt depozitate tablouri, uh, bijuterii, lingouri, metale prețioase, de tot felul de obiecte sunt depozitate acolo. Cum sunt înregistrate? Um, de câte ori pot fi vândute sau achiziționate uh, obiectele respective, pentru că mie mi se pare că este un sistem cu totul și cu totul paralel, care, după cum prea bine știm în comisia noastră, poate fi folosit pentru activități economice uh, ilicite. Și, domnule Car, v-ați referit la faptul că nu se, că există deficiențe din punctul de vedere al aducerii al anchetelor, al cazurilor uh, în în uh, justiție, mie mi se pare că există deficiențe și din punctul de vedere al detectării unor asemenea probleme. V-ați referit la necesitatea creării unei unități uh, de informații financiare europene. Oare nu am avea nevoie de o instituție precum este FBI din Statele Unite ale Americii în Europa care să se ocupe de asemenea anchetă pentru că în urma scandalurilor din bănci am învățat că pot exista cele mai bune polit- politici de conformitate pe hârtie, dar dacă acestea nu sunt controlate, nu înseamnă absolut nimic. Deci trebuie, avem nevoie de controle reale pentru a vedea dacă în porturile respective se respectă legea sau nu. Pentru că dacă ei declară că au politicile conforme, nu știu, în trecut ne-am uh, încre- am avut încredere prea mare în instituțiile private că se autoreglementează, că respectă uh, legea, oare nu avem nevoie de inspector la fața locului care să vadă ce se întâmplă acolo. Știu care sunt limitele comisiei când vine vorba de competențele naționale, dar dacă ne dorim o piață cu adevărat comună, oare nu este o problemă lipsa acestor uh, controle a respectării legilor adoptată uh, în Uniunea Europeană și oamenii care nu respectă aceste legi nu sunt aduși în fața uh, instanței? Domnul Kermod, din partea Comisiei, poate va răspunde. Vă mulțumesc. O să încerc să vă răspund acestor două uh, întrebări. O să spun zonă liberă, pentru că în legislația Uniunii Europene, codul VAMAL al Uniunii Uh, de, de, le definim ca uh, zonă liberă. În zona liberă nu există limită temporală pentru perioada în care bunurile pot să uh, stea în această zonă. S-a făcut o reformulare a legislației în codul VAMAL al Uniunii și veți găsi acolo că conceptul de zonă liberă este uh, echivalent cu antrepozitul uh, vamal. Bunurile uh, pot să stea acolo, dar dacă ies din aceste zone, înseamnă că fac obiectul unei declarații vamale. Deci, dispozițiile privind TVA-ul există, dar în cazul TVA-ului, autorizația de a scuti într-o zonă liberă uh, face obiectul uh, analizei de către o comisie TV și aprobarea, TVA și aprobarea de către aceasta. Cât despre inspecție așa cum stau lucrurile în prezent și din uh, modul în care văd eu uh, aceste lucruri, sunt două aspecte pe care trebuie să le avem în vedere. Procesul de inspecție uh, făcut de DG Budget legat de resursele proprii tradiționale. Apoi, anchetele făcute de OLAF în cauze care implică fraudă dar nu cunosc uh, uh, modalități formale pentru a verifica aceste procese, pentru că așa cum văd eu lucrurile în momentul de față, legislația este respectată așa cum se cuvine. Deci dispozițiile care se aplică, obligațiile de a asigura o astfel de zonă uh, uh, liberă, uh, fac obiectul uh, supravegherii vamale. Sunt total de acord cu dumneavoastră detecția. Uh, este piatra unghiulară a combaterii infracțiunilor financiare. Uh, detecția astăzi este o chestiune complexă pentru că presupune o analiză foarte aprofundată a unui volum foarte mare de informații și este responsabilitate, responsabilitatea uh, pasnicilor uh, de a face acest lucru. V-ați întrebat cum Estonia sau Letonia, de pildă, două exemple, cum au putut să se întâmplă situațiile în Estonia, 200 de miliarde de uh, dolari uh, capital de fugă din Rusia printr-o singură filială. Cum a putut acest lucru să se întâmple uh, și sistemul să nu-l detecteze. Cum Banca Centrală nu a putut să detecteze acest lucru uh, și să semnalizeze acest uh, lucru? Deci, dacă e nevoie de un uh, FBI al crime, infracțiunilor financiare în Europa, ceva trebuie să se schimbe. Acest status quo nu poate să mai continue. Dacă priori, monetizăm uh, resursele în bănci uh, uh, sau de autoritățile de supraveghere, atunci vom obține rezultate mai bune. José Manuel Fernandez din PP nu este aici, domnul Langer. Mulțumesc foarte mult. aș uh, vrea să vă spun uh, câte ceva din vizita din uh, Luxemburg. Am văzut zona liberă din Luxemburg, am văzut că este separată, este sigură și nu se poate accesa. Accesul în această zonă nu este liber. În ceea ce privește Am văzut că există o autoritate vamală acolo, dar în ansamblul acestui port liber acest port este controlat de trei autorități vamale. Sigur, totul a fost considerat ca un succes uh, extraordinar dar la urma urmei nimeni nu știe cu exactitate uh, ce există în antrepozitele vamale. E ca și uh, uh, exact cu situația din bănci unde nimeni nu știe ce este în seifuri. Eh, sigur, există un control, dar asta nu are uh, eh, nimic de a face cu ceea ce se întâmplă cu uh, un safe în bancă. Proprietățile care uh, există în astfel de uh, porturi uh, liberi, uh, libere există 403 cazuri uh, Uh, bănci, uh, consilieri fiscali uh, care fac obiectul anchetelor din cadrul Panama Papers și 299 care nu au fost supuși unei proceduri. Deci dacă lăsăm la nivelul statelor naționale responsabilitatea de a se uh, de asta, atunci uh, modelul luxemburghez va fi replicat și în altă parte. Vama, autoritățile uh, vamale trebuie să închirieze aceste spații. Zugehört. Thank you. So experts, please. je voudrais juste Aș vrea să precizez și eu ceva la nivelul uh, uh, vămilor. Uh, sunt antichități, opere de artă, uh, autoturisme de epocă, bijuterii, uh, chiar și date informatice. Se pune și întrebarea cum sunt formați acești oameni. Sunt vameși, nu sunt doctori în istoria artei, nu au pregătire specializată și aș vrea să mai precizez ceva. Bunurile pot să fie depozitate Uh, pe o perioadă nedefinită pot să fie uh, vândute uh, pe plan intern între diferiți actori. În mod normal se face o declarație vamală, cu condiția ca aceasta să fie făcută, dar produsele pot să rămână într-un port liber pe o perioadă nedefinită. În ceea ce privește controlul, și asta m-a frapat oarecum, președintele sunt patru societăți care controlează uh, portul liber și este o chestiune foarte complexă. Avem uh, mii și mii de pagini de documente pentru a vedea cine face ce anume. Însă, ceea ce aș vrea să spun este că aceste controle, în momentul de față, există uh, direcția care spune că uh, Uh, primesc vizite internaționale a unor persoane care îi uh, felicită pentru cât de sigur uh, este locul, este un adevărat Fort Knox și de asemenea că lucrurile sunt transparente. S-a spus de multe ori, delegația vămilor franceze a venit în portul liber și a felicitat portul uh, pentru activitățile sale. Am verificat, niciodată autorități vamale din Franța nu au venit în acest uh, port uh, liber. Uh, Uh, sigur, se controlează, uh, dar uh, documentele nu sunt puse la dispoziție. Domnul care trebuia să vină astăzi aici și, din câte știu eu, doi sau trei prieteni acestuia au venit și au spus, da, lucrurile merg foarte bine. Însă, noi putem să spunem că autoritatea vamală franceză își face bine treaba. Uh, Uh, dar, uh, așa cum am spus, am stat de vorbă cu un director uh, și lucrurile nu stau deloc așa. În schimburile pe care le-am avut, mi s-a explicat că cei din Comisia PANA au spus că uh, s-au înșelat amarnic în ceea ce privește portul liber din Luxemburg și că totul merge struna acolo. Nu știu cine din uh, comisia dumneavoastră uh, a spus acest lucru. Sigur, sunt multe comunicări în legătură cu acest port liber, uh, se fac tot felul de uh, demonstrații. Aș vrea să spun uh, uh câte ceva despre ceilalți acționari, Yves Bouvier, Uh, care de uh, trei ani, de trei ani încoace uh, se ocupă de vânzarea de tablouri între 450 și 1 miliard, apoi Tomie care este investigat acum pentru furturile tablourilor lui Picasso și apoi Jean-Marc Periti care apare în mod periodic în documentare și în articol din Franța Ehm, ehm, pentru că am scris acest lucru, am primit amenințări, am fost uh, insultat, însă faptul că uh, acest domn gestiona un uh, cerc de jocuri în Paris care a fost închis în 2008-2009 și îi regăsim numele în articole în Franța, Uh, legat de un uh, um, mafia din uh, Corsica și mafia din domeniul fotbalului. Iată cam cine sunt acționarii. După vizită am avut o, o discuție cu presa organizată de Portul Liber nu, din păcate nu am, nu am participat și nu pot să vă confirm că a existat un asemenea tip de document. Que plusieurs députés euh, lui ont mai mulți uh, deputați uh, uh, i-au spus acest lucru. Mi-a, asta nu mi-a spus-o în conferința de presă, ci mi-a spus cineva spunea totul este transparent, controlul este perfect, însă nu știu ce intră ca documente pentru că nu este problema mea Uh, și practic uh, mingea este aruncată între uh, Vamă, Ministerul de Finanțe și administrația uh, portului liber. Uh, sunt acționari care au spus că zeci de societăți din lume, sigur, ca uh, jurnaliști uh, suntem puși în fața unor zeci de mii de pagini și nu ajungem la nicio concluzie. Majoritatea acestor uh, societăți nu au nici măcar un salariat. Sunt, de fapt, societăți care, în fond, nu fac nimic. Mulțumesc pentru a clarifica ceea ce s-a spus. Că nu a fost uh, o, o misiune pana oficială în legătură cu acest lucru. Am vrut să clarific uh, uh, un aspect. Pentru că uh, nu pot să spun că că suntem împotrivă. Ideea este că eu am prezentat rezultatele unui studiu în urma un, a 20 de ani de activități uh, și am spus că unele activități sunt uh, benefice pentru evaluarea modului în care funcționează aceste zone economice speciale. Acest uh, tip de date nu erau disponibile uh, anterior. Un al doilea punct pe care vreau să-l evidențiez este că trebuie să fim uh, uh, pragmatici din punct de vedere geografic. Dacă privim un continent cum ar fi Africa, vorbim de pol de creștere, de uh, coridoare de transport și deci susținem zonele economice speciale. Nu putem să ignorăm astfel de realități în cazul Etiopiei, de pildă. Dar dacă susținem uh, un principiu și anume guvernanța. Și una dintre uh, referințe se face la uh, indicatorii uh, creșterii uh, economice mondiale. Nu uh, Uh, facem un târg între uh, guvernanță și uh, creștere. Asta ca să fim cât se poate de clar. Doamna Regner. Vă mulțumesc. Eu fac parte din cei care a vizitat Portofrancul din Luxemburg și vă pot asigura că m-am simțit puțin ca într-un film cu James Bond. A fost foarte interesant să văd cum funcționează, cum poți intra într-un asemenea Portofranco și regret faptul că um, nimeni din partea acestor porturi libere nu este prezent, nimeni din partea autorităților din Luxemburg nu este pre- uh, prezent. Rezumatul după uh, delegația de acolo a fost că, că că nu se că doar, uh, că doar proprietarii economici adevărați ai acestor, acestor porturi libere știu ce este depozitat în aceste locuri, care pot fi comparate cu niște găuri negre până la urmă. Drept urmare, aș dori să vă întreb, oare știți mai bine ce se, depozit ce se depozitează acolo? Uh, care este valoarea bunurilor, uh, de exemplu, a tablourilor care sunt restaurate. Uh, și ce caută până la urmă aceste tablouri pictate de Picasso uh, acolo și nu în anumite muzee uh, și care, este, care sunt motivele adevărate ascunderii acestor bunuri. Mie mi se pare că este vorba de motive de a ascunde aceste ascunde toate aceste opere de artă și așa mai departe. Și mă întreb dacă normele cele de-a cincea directivă de combatere a spălării de bani sunt suficiente sau trebuie să adoptăm niște legi și mai stricte. Și colegul nostru Langen s-a referit la, la acest lucru, la intermediari. Ce am văzut acolo mm, au fost niște societăți comerciale de tip cutie poștală, foarte interesante și sunt uh, singurele, de fapt, care creează acest contact între proprietarii economici adevărați și autoritățile fiscale această firmă. Mie mi se pare, indiferent unde am încercat să ne conectăm, să, să întrebăm, nimeni nu a știut de fapt să ne, să ne, să, să ne răspundă la, la întrebări și am rămas puțin ca viței în fața porții. Nu am primit uh, nicio, niciun, răs, niciun răspuns și mă întreb dacă totuși autoritățile uh, fiscale nu ar trebui să știe mai multe. Da. Mulțumesc! Uh, din momentul în care a fost făcută vizita și articolele privind portul liber, liber într-adevăr, uh, Portul nu a fost foarte deschis. Însă, de ce se antrepozitează uh, opere de artă în porturile libere? Poate că sunt lucruri de ascuns, însă cred că uh, suntem și aici și în uh, situația derivei uh, în care se află piața operelor uh, de artă. Uh, uh, unora puțin le pasă dacă tablourile uh, se află uh, în muzee înainte de a le vinde, uh, poate că uh, le arată, uh, însă astfel de antrepozite sunt locul uh, minunat uh, pentru uh, a scăpa de astfel de uh, taxe uh, de antrepozitare în ceea ce este schimbul automat în, la nivelul Uniunii Europene uh, dintre administrațiile uh, uh, fiscale, însă în momentul de față uh, portul liber nu se supune acestor uh, controle. Cred că trebuie să acționăm și la acest uh, nivel. Mulțumesc. reprezentantul ALDE. Domnul Clinț. Vă mulțumesc. Faptul că avem de-a face cu infracțiuni financiare nu este o chestiune nouă. Pe mine mă îngrozește scara uh, despre care discutăm. Era vorba de mii de miliarde, ceea ce este absolut incredibil. Și întrebarea mea este una simplă Știm că aceste porturi libere sunt folosite pentru afaceri <clears throat> uh, ilegale. Oare de ce nu avem aceeași abordare pe care au avut-o în anumite ju- uh, jurisdicții cu cazinourile, cu jocurile de noroc asociate dintotdeauna cu activități ilegale? De ce nu interzicem asemenea chestiune? cel puțin în Uniunea Europeană. Pot să înțeleg că în Etiopia sau în alte țări trebuie să existe asemenea porturi libere, însă de ce nu putem să le interzicem în Uniunea Europeană, pe lângă alte două măsuri suplimentare? Pericolul uh, corupției înt- între funcționarii publici și operatorii unor uh, asemenea porturi libere. Uh, Cred că sancțiunile pentru operatorii și pentru fondatorii unor asemenea uh, porturi libere și a unor zone economice speciale ar trebui să fie mărite pentru cazurile în care sunt detectate anumite afaceri uh, dub- dubioase în uh, zonele respective, în primul rând. În al doilea rând, înțeleg Uh, ce a cerut Charles Carr, că avem nevoie de o puternică autoritate europeană asemănătoare FBI-ului sau autorităților din Statele Unite ale Americii care să se ocupe de asemenea uh, afaceri ilegale, însă știm că e nevoie de mult, mult timp pentru crearea unei asemenea instituții uh, euro, europene care trebuie să treacă prin întreaga procedură legislativă europeană. Pe parcursul acestei uh, perioade legislative nu mai avem timp pentru, pentru așa ceva. Dreptul mare aș dori să vă întreb, oare pe termen, pe termen scurt, uh, pe o perioadă scurtă de timp, nu ar fi o idee bună să conferim acest, uh, un asemenea mandat autorității bancare europene pentru a, cel puțin, pentru a pune piciorul în ușă, așa cum se, se spune în, în Germania și, în plus, um, unitățile de informații financiare care nu dispun de suficiente resurse nici din punctul de vedere al personalului, oare nu ar, am putea să le ajutăm mai, mai mult pe acestea? Who would like uh, Mr. Carr? I'll try and answer some of those questions. Um, starting with the third one first, the, the FIUs, which I know a bit about. În ceea ce privește uh, unitățile de informații financiare pe care le cunosc. Ele depind de bugetul regional sau de bugetul de țară, în mare măsură. Deci uh, au uh, personal uh, asigurat pe plan intern, sume de la buget diferite, date de guvernele respective, în funcție de cât de eficiente sunt. Uh, nu vreau uh, să arăt cu degetul acum, însă să luăm o țară cu resurse mai mici, uh, prin care trec foarte mulți uh, bani, fie că e vorba de statele baltice sau alte entități din Europa. Sigur, nu au suficienți bani pentru a rezolva astfel de chestiuni în mod adecvat. Și atunci, poate că am putea găsi la nivelul Uniunii Europene o modalitate Uh, colectivă de a finanța persoanele calificate pentru a ajuta la formarea uh, unor astfel de unități de informații financiare în zonele mai uh, expuse. Sigur, ceva trebuie făcut pentru a schimba situația de fapt. Nu putem ca Estonia, Letonia, Malta uh, Uh, să uh, fie din nou uh, scena unor astfel de situații, pentru că există deja infrastructură, însă tot nu reușesc să ajungă în miezul problemei poate că trebuie să impunem mai multe cerințe uh, asupra controlorilor, celor care controlează fluxurile financiare, toți cei care răspund de raportarea unor tranzacții suspecte. Ei trebuie să facă o treabă mai bună. Apoi, uh, uh, piața operelor de artă pe care o cunosc. Este o piață aproape perfectă pentru uh, a uh, mișca banii dintr-o parte uh, uh, în alta. Și uh, porturile libere care depozitează astfel de opere de artă, le depozitează pentru că, sigur, uh, au uh, posibilitatea de a le asigura siguranța, deci uh, aici uh, lucrurile se mișcă foarte rapid uh, și valoarea unui tablou, fie că e vorba de Mona Lisa sau de un Picasso, cât valorează? Într-o vânzare privată ar putea să fie orice sumă. Este foarte greu să urmărești felul în care se mișcă aceste opere de artă dacă uh, cineva care uh, uh, cumpără un Picasso în Angola folosește um, serviciile unui port liber, sigur că un astfel de comerț cu opere de artă trebuie să fie mult mai transparent. Mulțumesc! Aș vrea să mai spun și eu ceva în legătură cu controlul. aceste uh, servicii uh, nu uh, sunt supuse controlului financiar tradițional. Suntem într-un context de logistică unde controlul este foarte complicat. complicat. În cazul operelor de artă, au fost uh, situații în care s-au lăudat că sunt uh, depozitate un milion de opere de artă în portul liber din Geneva, dar nu știu dacă așa au fost Ramon. Eu, eu tengo dos preguntas para usted. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, în ce privește cu aceste porturi libere, domnule jurnalist din Luxemburg, uh, Eh, știți cumva, există vreo agenție în Luxemburg care eh, obține clienți pentru acest sport liber? Are oare filiale în alte capitale europene? Caută acolo clienți eh, pentru portul liber? Deci există cumva o organizare de acest gen și apoi pentru domnul Car, în legătură cu lupta împotriva spălării de bani, eu aș zice că băncile europene au început totuși să se simtă responsabile uh, pentru această problemă, pentru că în ultima vreme am uh, avut această percepție. Dumneavoastră vorbea de un efect de disuasiune. Dacă ne gândim la banca uh, ING, 750 de milioane de euro, dacă mi-aduc bine minte, cu tranzacții de acest gen, apoi banca daneză din Letonia, deci au existat bănci care și-au au tras oblonul, de, de exemplu o bancă din Madrid. Nu știu, deci în sistemul bancar nu există oare o, o temere care să aibă acest efect disuasiv? Nu cumva ar trebui să se întâmple asta și cu marile firme de avocați, marile firme de consulting, agențiile de uh, acest gen, uh, financiare pentru a exista această teamă care să preîntâmpine acest fenomen al spălării de bani. Deci ce, ce să se întâmple ca să existe acest efect? Mulțumesc! Euh, donc sur la question de la promotion du port franc, donc euh, sur... În ce privește promovarea acestui port liber, sunt uh, aceste patru firme. Uh, una este în Luxemburg, uh, o companie de management, care rolul său, da, într-adevăr, e de a căuta clienți. Bine, piața artei e o piață prea puțin reglementată. Deci acționarii acestui port liber sunt oameni care sunt activi pe piața artei, care au relații de acest gen, participă la târguri de artă, uh, lucrează cu uh, proprietari de galerie din Europa. Da, fapt este că uh, portul liber din Luxemburg nu mai funcționează bine, că a fost problema cu oligarhul rus și atunci Cred că sunt trei uh, uh, societăți comerciale care închiriază în spațiul antrepozit, uh, sunt trei care fac restaurare de tablouri, logistică de acest gen. Da, dar toate lucrurile astea au loc foarte discret. Operațiunile astea sunt discrete, nu, nu se face publicitate la televiziune pentru acest gen de operațiuni sau în ziare. Um, în ce privește întrebarea ce ar putea fi făcut pentru a preîntâmpina aceste fenomene? Sigur că s-au încercat multe uh, în ultimii ani. În SUA, de exemplu, există instituții care acord, aplică niște amenzi foarte severe, miliarde de dolari, Uh, bănci mici care se închid, da, de exemplu în Letonia uh, au dat faliment niște bănci uh, că au fost acuzate de spălare de bani, li s-au aplicat amende. Bun, ce să facem mai amenzi s-au aplicat, ce să facem ulterior? Păi să se investigheze dacă, de exemplu, șeful unei firme cum ar fi PwC uh, and Young, Dacă pur și simplu îi bagi la închisoare pe oameni de genul ăsta, cred că efectul ar fi unul masiv. Sau, nu știu, un avocat uh, să fie supus unei anchete penale, poate și bancherii. Uh, păi, pur și simplu băgați la închisoare. Asta este răspunsul meu și atunci ar exista acest puternic efect disuasiv. Asta este. Okay, thank you. Well, we have uh... Da, mulțumesc că mai avem câteva minute la dispoziție. Mă întreb, întreb dacă la uh, intervenții spontane dorește cineva să ia cuvântul. Pare că nu, atunci e pe cofod. Uh, coraportorul nostru mai dorește să, să spună ceva? Te rog, pe... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc invitațiilor pentru aceste răspunsuri uh, așa pe față, foarte cinstite eu spune că e clar că mai avem multe de făcut în continuare. Problema cu problema vizelor de aur, cum, despre care am discutat, dar și problema asta cu porturile libere, despre care discutăm acum, e foarte important să examinăm lucrurile astea mai în detaliu și pentru mine e clar că există un sistem paralel al porturilor libere, cum spunea domnul Carr, Uh, bun, poate e vorba de un antrepozit, un depozit uh, sigur pentru a depune acolo lucruri valoroase, dar acolo pot rămâne cumva pentru totdeauna și se poate și uh, schimba proprietarul acestor bunuri, pot fi vândute, pot fi cumpărate fără control asupra acestor tranzacții. Deci e o ușă deschisă pentru banii murdari. Și ce beneficii are acest sistem pentru economia reală până la urmă? Există vreun beneficiu? Eu nu cred așa ceva. Nu cred că e un mare beneficiu pentru economia reală uh, existența acestor fenomene. Și atunci, sigur, există limite la adresa competențelor statelor membre. Aici avem o problemă uh, dar noi, uh, comisia noastră, eu ca raportor, vom uh, examina aceste uh, aspecte. Nu e vorba doar de protecție, supraveghere, e vorba și de incriminare, punere sub acuzare atunci când e cazul. Avem nevoie de reguli clare la nivel european, știm bine comisia, să vedem ce, cum, cât ne permit competențele noastre să acționăm și un articol din dreptul Uniunii spune că trebuie să avem o cooperare sinceră și loială între noi pentru lupta, de exemplu, împotriva uh, uh banilor murdari, spălării de bani, finanțărilor ilicite, deci trebuie să facem așa ceva. Asta spune tratatul uh, Uniunii Europene. Singur, există și directivele împotriva spălării de bani, dar e important să facem și mai mult decât atât. Dar oricum, mulțumesc invitațiilor. Uh, pentru că au clarificat unele lucruri și fiți uh, convinși că vom continua cu lucrarea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! pe cred că a fost un rezultat uh, rezumat, mă scuzați, foarte bun al discuțiilor noastre. Mulțumesc tuturor invitațiilor pentru contribuțiile uh, sunt foarte apreciate. Acum întreb colegii dacă la diverse, la punctul diverse mai e ceva de discutat. Se pare că nu. Atunci vă informez că ne vom reîntâlni joi 18 octombrie de la orele 14 vom avea un atelier. Mulțumesc și am încheiat reuniunea.